Voilà, nous pouvons reprendre. Pardon pour cette interruption due à un problème technique. Alors, je vous propose, mes... Vă propun, dragi colegi, să începem cu punctul 7. Avem o dimineață foarte încărcată pentru că după audiere urmează vreo 15 voturi, nu doar legate de fondul de solidaritate, ci și voturi cu privire la cereri de viramente făcute de Comisia Europeană. Membrii Comisiei Europene nu sunt încă prezenți, e prea devreme pentru ei, însă ni se vor alătura fără îndoială. Punctul 7. Există o problemă de traducere. În ce limbă? Se pare că există o problemă cu interpretarea în poloneză. V-aș ruga să rezolvați uh, această problemă pentru colegul nostru. La reuniunea Comisiei pentru Bugete din luna iulie am avut un prim schimb de opinii cu privire la mobilizarea Fondului de Solidaritate European pentru sud-estul Franței, care a fost afectat de o catastrofă naturală excepțională în primăvara anului trecut. Din păcate, consecințele au fost dezastroase pentru pădura din regiunea Achiten. Ceva mai târziu vom uh, vota atât principiul participării financiare a fondului pentru a compensa pagubele. Este baza juridică care ne permite să acționăm, după care vom vota pentru a mobiliza bugetul suplimentar prevăzut de baza juridică. Împreună cu coordonatorii ne-am gândit că ar fi interesant să utilizăm un precedent. Comisia pentru bugete a invitat personalități române din România pentru a prezenta pagubele produse de o altă catastrofă naturală și ne-am gândit că ar fi interesant să invităm uh, două persoane care să ne vorbească despre situația din Franța. Îi dau cuvântul mai întâi președintelui Martră pentru câteva cuvinte și apoi uh, colegului său. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc despre furtună și consecințele sale. Pe 24 iulie a avut loc această furtună și guvernul francez a întocmit un plan pentru a indemniza pe cei afectați. S-a înființat un sistem de credite cu rate reduse și, de asemenea, s-au făcut lucrări de reamenajare. Planul acesta a suferit însă întârzieri considerabile și vorbim despre o suprafață de 220 de hectare. Trebuie spus că uh, sunt uh, în continuare parcele foarte afectate și uh, pompierii au dificultăți. Peril mortel. Nous avons la vieille crainte des années 49 Chiar și pentru pompieri este foarte periculos. Fără să mai vorbim despre celelalte consecințe ale căderii copacilor, probleme ecologice. Să nu uităm că copacii sunt uh, pompe de dioxid de carbon și filtre de aer și uh, sunt greu de regenerat. Având în vedere că pompierii au dificultăți de acces, suntem confruntați cu o situație de urgență. Dacă s-ar produce un incendiu, ne temem că consecințele ar fi și mai grave decât în 49 s-ar putea distruge părțile verzi uh, din pădure rămase încă viabile. Trebuie așadar să gestionăm riscurile pentru că uh, situația este urgentă. Știm foarte bine că și alte părți interesate vor uh, face cereri pentru a apela la linia bugetară de 104 milioane. Însă Consider că este foarte important să primim un sprijin pentru a permite accesul pompierilor și pentru a permite reconstituirea acestei păduri. Deci nu vreau să contest uh, validitatea celorlaltor solicitări, însă cred că trebuie stabilită o ierarhie și cred că curățarea acestei zone este o prioritate. Pagubele au fost estimate la peste 5 miliarde, 3 miliarde pentru filiera lemn și cred că în numele silvicultorilor putem cere să primim 66% deci circa 72 de milioane. Este o problemă de siguranță publică urgentă. Sperăm că vom fi auziți și vă mulțumesc că ne-ați ascultat, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră foarte clară și convingătoare și relativ scurtă, așa cum și trebuia, din păcate, având în vedere programul încărcat al Comisiei în această dimineață. După această intervenție îi voi da cuvântul domnului Pierre Darmonte, care reprezintă comunele a căror suprafață este în bună măsură acoperită de păduri și care au fost foarte afectate de această catastrofă. Domnule președinte, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, sunt uh, primarul Comunei Ajozan, un sătuc uh, care se află foarte aproape de uh, zona afectată de furtuna din 24 ianuarie. Acest, această zonă este împădurită, comunele sunt foarte vaste, suprafața medie a unei comune este aproximativ de 7.000 de hectare nu sunt foarte populate, pentru că 70% dintre comune din această zonă au mai puțin de 500 de locuitori care sunt, locuiesc în cartiere câteodată izolate. Uh, vântul foarte puternic de 170 de km pe oră a cauzat uh, pagube foarte importante echipamentelor publice. 200.000 200 de abonați din 220.000 au fost privați de curent electric, 20.000 de uh, case fără apă, 45.000 de uh, case au fost lipsite de conexiuni telefonice. În pădurile au fost câteodată distruse în proporție de 80 de, în proporție de 80%. Misiunea interministerială însărcinată de, cu evaluarea pagubelor a estimat că costul global al uh, furtunii este de mai bine de 5 miliarde de euro, 3 miliarde doar în sectorul uh, forestier. Pagubele sunt într-adevăr imense. 700 de mii de hectare de pădure au fost uh, afectate în Achitania, Midi-Pirine și Languedoc-Roussillon. Cele trei zone au fost afectate. În Achiten, Uh, și în regiunea Lond, 40% din 220.000 de hectare au fost uh, distruse mai bine, în proporție de mai bine de 40%, 150.000 de hectare în proporție de mai bine de 60%. Pădurea este uh, bogăția culturală, economică uh, a regiunii noastre și așa cum spunea și președintele Matră, uh, consecințele catastrofei au fost uh, comparate cu cele ale incendiului din 1949 care a dus la deșertificarea regiunii Otland și, Otland și la declinul său. În ce privește uh, siliera lemn, înainte de uh, furtunile Martin și Claus, aveam un capital de lemn de 150 de milioane de metri cubi. Astăzi am ajuns doar la uh, 80 de milioane de metri cubi, deci am pierdut mai bine de 40%. Capacitatea de record anuală era de 9 milioane de metri cubi, ea mâine va fi de mai puțin de 6 milioane, probabil. Deci, această catastrofă va avea consecințe foarte importante asupra uh, filierei lemn pe termen mediu uh, și scurt și uh, lung. Această filieră um, angajează 34.000 de persoane în regiunea Achitania. Consecințele sunt importante și asupra turismului, ecoturismului și vânătorii. Colectivitățile locale, mai ales comunele costeriere, forestiere se vor uh, confrunta cu probleme foarte mari, o scădere a veniturilor care vor periclita echilibrul bugetar pe termen scurt. Trebuie să vă informez că 10 până la 45% din veniturile bugetare ale acestor comune provin din uh, uh, silvicultură. Și deci dacă pădurea va fi despădurită, problemele economice vor fi foarte mari. De asemenea, Uh, încasările fiscale vor scădea și ele legate de, în urma scăderii activității forestiere și a întreprinderilor. Și asistăm și la o creștere foarte mare a cheltuierilor legată de uh, renovarea infrastructurilor, pentru că drumurile care leagă comunele și sătucele uh, suferă foarte mult de pe, uh, în urma exploatării acestor 40 de milioane de metri curbi care trebuie evacuați din pădure. Președintele vorbea de faptul că în unele păduri accesul este aproape imposibil. Uh, pompierii au uh, încercat să accedeze, însă astăzi această activitate este aproape imposibilă Uh, pompierii, oamenii sunt în pericol, timpul de intervenție în cazul unui uh, incendiu este foarte lent și deci uh, suprafețele afectate sunt foarte mari. Deci, re, curățirea parcelelor afectate este foarte importantă chiar dacă um, noile um, metode tehnologice aeriene ne permit o intervenție mai rapidă. Pe termenul protecției mediului, pagubele sunt foarte mari și ele. Pădurile din Land reprezintă o pompă de stocare a carbonului. 32 de milioane de tone de uh, dioxid de carbon uh, erau uh, captate de această pădure. pădurea copacii uh, sunt foarte importanți în uh, cadrul ciclului apei, al circuitului apei în natură și deci uh, rețelele de drenare sunt astăzi uh, afectate de trunchiurile căzute și e foarte important să degajăm uh, aceste rețele. De asemenea, a, s-ar putea, a, ă, am putea să, cre- să ne temem și de, a, ă, de, de probleme legate de insecte, a, ă, insecte care apar în pădurea afectată. Milioanele de hectare de pădure afectate în pădurea din Land sunt foarte importante pentru Europa. De două ori, în 10 ani, o parte importantă din pădure a fost distrusă și avem datoria să o reconstruim un grup de experți uh, a început activitatea și Institutul de uh, Cercetări Agronomice uh, trebuie să efectueze un studiu privind consecințele până în 2050. Vom ține cont și de concluziile legii Grenel pentru mediul înconjurător, care sublinia că bogăția pădurii trebuie proiectată pentru că filiera lemn este foarte importantă în combaterea schimbărilor climatice după trecerea uraganului Klaus, putem începe o analiză pentru ca colectivitatea să fie remunerată uh, și pe alte căi, nu numai pentru veniturile din lemn. De exemplu, pentru captarea și stocarea carbonului, uh, circuitul apei natură, îmbunătățirea calității apelor subterane, biodiversitate, peisaj, turism. În multe locuri în Europa Pădurea în, ace- în ultimile luni a fost distrusă în Grecia, Spania, Portugalia. Pădurea este de asemenea amenințată și uh, de dezvoltarea urbanizării și uh, uh, a construcțiilor care au venituri uh, imediate mult mai uh, interesante. Importanța crucială a pădurii trebuie recunoscută pe plan european. Domnilor și domnilor deputați, domnule președinte, trebuie să mergem și mai departe, să uh, depășim acțiunea instituită în 2006 de politică europeană, trebuie să avem o politică forestieră comună la nivel european. În încheiere, aș dori să mulțumesc în numele tuturor cetățenilor din regiunea Land și a aleșilor lor Uh, să mulțumesc uh, uh, instanțelor Uniunii Europene care și-au dat seama de cât de gravă este catastrofa, care au, s-au ocupat rapid de dosarul preza, prezentat de Franța și să mulțumesc statelor care și-au exprimat solidaritatea față de uh, Franța. Încă o dată, mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Johannes Wachter de la Directoratul General Regio al Comisiei Europene, care, ca noi toți, s-a trezit uh, de dimineață, nu l-am salutat încă, și care ne va prezenta poziția Comisiei Europene și ne va explica uh, de ce Comisia Europeană a făcut această propunere. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să vă spun câteva cuvinte în această dimineață. Domnilor și domnilor, uh, Furtuna Claus este cea de-a 33-a aplicare de asistență financiară de când s-a înființat Fondul de Solidaritate în 2002. Este 30, a 31-a aplicare acestui fond atunci când Comisia consideră că au fost îndeplinite criteriile de eligibilitate și Consiliul hotărăște pune la dispoziție a alocărilor bugetare pentru intervenție, pentru asistență. Această furtună este primul caz de asistență financiară uh, care intră în capitolul asistență pentru dezastre majore. Până acum, asistența acordată Franței nu a intrat în acest uh, domeniu de aplicare, a primit asistență pentru uh, inundațiile din Gar din 2003 și în 2007 pentru uh, furtune, pagubele provocate de furtunile tropicale din insula La Reunion. De asemenea, în, uh, 2010, uh, în 2007, uh, Franța a fost uh, afectată de uraganul uh, Martin. Dar până acum, Franța a obținut 89 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate Europeană. Domnule președinte, toate aceste cazuri nu reprezintă nimic în comparație cu daunele cauzate de această furtună, de furtuna Klaus. 3,8 miliarde de euro totalizează aceste daune. Este de departe cel mai uh, mare dezastru. Uh, furtuna a avut loc în 24 ianuarie și a devastat uh, uh regiunea de sud-vest a Franței. 31 de departamente au fost afectate, în 9 dintre acestea s-a declarat starea de urgență. Regiunea Aquitania a fost uh, uh cea mai uh, afectată și acolo departamentul Londra a fost locul în care s-a produs mai mult de jumătate din pagube. După cum am auzit, este uh, vorba de sectorul uh, silviculturii și agriculturii. 700, mai mult de 700 de, uh, 7000 de hectare au fost afectate. 42 de milioane de metri cubi de cherestea au fost uh, distruși de către această furtună. De asemenea, infrastructura a fost afectată, uh, aprovizionarea cu electricitate și cu apă. De asemenea, clădirile au fost afectate, au fost pagube la drumuri și de asemenea la căile um, feroviare precum și uh, operațiunile de curățare care au trebuit întreprinse în urma furtunii. Și acestea au costat foarte mult bani. Sigur că această furtună uh, n-a făcut ecouri foarte puternice în afara Franței, pentru că aceste furtuni nu sunt spectaculoase, prin urmare, uh, mass media nu le oferă aceeași atenție. Cu toate acestea, pagubele cauzate de furtuna Claus, de fapt, depășesc cu mult uh, pagubele cauzate de incendiile din Grecia, pe care cu toții le-am văzut la televizor. Comisia și Franța au colaborat, uh, s-au uh, deschis discuțiile imediat după furtună. Au fost foarte multe reuniuni între uh, Direcția Generală pentru Politici Regionale și experții francezi, cu participarea reprezentanților de la Digi Agricultură și Digi Mediu cu toate că uh, a, um, cer, cererea a venit doar cu două săptămâni înainte de uh, termenul pentru astfel de cereri uh, și de obicei cererile pentru Fondul de Solidaritate ajung târziu. Uh, această dosar, acest dosar a fost complet și procesul uh, a fost lansat foarte rapid. N-a fost nevoie de informații suplimentare, spre de alte cazuri. Cu toate acestea, trebuie să vă spun că evaluarea tuturor uh, pagubelor a fost uh, una foarte scumpă. E o chestiune dificilă pentru că trebuie luat în considerare mai multe elemente, um, înălțimea și vârsta uh, copacilor, prețul cherestele, costurile de reîmpădurire, de stocare, de depozitare a cherestelei și cu uh, ajutorul experților din DG, de la Direcția Generală Agricultură și de la DG Mediu am reușit să uh, obținem aceste cifre. Inițial n-am știut dacă vor fi îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru fondul de solidaritate. Uh, plafonul pentru Franța este de 3 miliarde de euro la prețurile din 2002, 3,4 miliarde de euro în momentul de față. Dacă ar fi fost vorba de un uh, dezastru de nivel regional, atunci uh, acest dosar de uh, solicitare de asistență nu ar fi avut succes, pentru că atunci ar fi trebuit să fie afectată o, um, afectat un număr mult mai mare al populației. Dar în, în alte cazuri unde au fost, a fost vorba de incendii de pădure, astfel de cereri nu au avut uh, nu au putut fi soluționate pozitiv, dar pentru Franța, în acest caz, uh, cererea a fost acceptată. Estimarea uh, pierderilor financiare bazate pe calcularea pierderii pădurilor uh, a dus la cifrele pe care le-am primit și totuși uh, a fost imposibil să reușim să cuantificăm exact aceste daune, pentru că nu există o metodă generală de a evalua prețul uh, pădurii ca și uh, în, în ceea ce privește captarea carbonului. Așadar, față de estimarea de 5 și ceva miliarde de euro, Comisia a trebuit să scadă o sumă de 1,2 uh, miliarde de euro. În mod similar, criteriile cerute de regulament nu includ daunele indirecte, cum ar veni pierderea veniturilor. A fost vorba de un dezastru major. Prin urmare, acest uh, caz se califică pentru a primi asistență din Fondul de Solidaritate. 3,8 miliarde de euro este un, uh, uh, o daună totală care este mult peste plafon și, prin urmare, criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite. Evaluarea acestei cereri a fost făcută de către Comisie și a fost finalizată pe uh, 28 uh, mai, Comisia a propus să se acorde mai mult de 109 miliard, milioane de euro și recomandarea a fost trimisă pe 90, 29 mai către Consiliu și Parlament. Comisia solicită Parlamentului să aprobe această, uh, acest dosar de acordare asistență, de asistență financiară pentru Franța Următorul pas este încheiarea acordului de implementare pentru a uh, vedea cum se vor cheltui acești bani. După cum știți, fondul de solidaritate poate fi folosit pentru a finanța doar anumite tipuri de măsuri, cum ar fi restaurarea infrastructurii majore, operațiuni de curățare și așa mai departe. Acestea sunt activități desfășurate de sectorul public. Fondul de solidaritate nu Uh, nu permite com- uh, despăgubiri pentru uh, sectorul privat, cum ar fi pentru proprietarii de păduri. Dacă bugetul va putea fi adoptat la mijlocul lui septembrie, atunci banii vor putea fi plătiți Franței undeva pe la mijlocul lui octombrie. Vă mulțumesc pentru aceste precizări. A solit cineva cuvântul, doamna Helga Truppel. Helga, ai cuvântul. Mulțumesc, președinte. Um, ich würde gerne von dem Vertreter der Kommission... O să vorbesc limba germană. Aș dori să îl întreb pe reprezentantul Comisiei dacă sunt uh, plănuite programuri de reîmpădurire în domeniul public propuse de către guvernul francez. Și în al doilea rând, spuneați că până acum nu există o metodă cunoscută de evaluare a cantității de dioxid de carbon care nu mai este captată de către pădure. Însă, din studiile efectuate, putem trage concluzia că uraganele și furtunile vor apărea tot mai des, deci ele s-ar putea îndesi. Lucrați uh, pentru a elabora o, măsur, o metodă concretă și dacă da, când va apărea ea? Mulțumesc, Reimer Böge a cerut și el cuvântul. Aș dori să vă semnalez că Reimer, care a fost președintele Comisiei de Bugete în mandatul trecut, a jucat un rol vital în crearea acestui fond de solidaritate. Pe de altă parte, este raportor pentru temeiul juridic uh, pentru fondul de solidaritate pe care îl vom, vom uh, adopta în uh, următoarea a doua parte a ședinței noastre și aș dori, dacă tot ia cuvântul, să profite pentru a-și prezenta pe scurt raportul său și astfel Iuta își poate prezenta și ea raportul cu privire la bugetul suplimentar, astfel încât să câștigăm ceva timp. Raimar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, aș dori să vă prezent uh, acest raport. Am, trimit, uh, am, am trimis documentele și prezentarea reprezentantului Franței, la fel ca și a reprezentantului Comisiei, m-au furnizat toate elementele în legătură cu drama pe care această furtună a cauzat-o în regiune și în legătură cu consecințele acestor catastrofe naturale catastrofe, inundații și așa mai departe. Am, uh, urmează să avem o discuție, poate nu chiar astăzi, în legătură cu, uh, cu tremurul din Italia. Chiar dacă e vorba de sume mici care sunt implicate, trebuie să încercăm să ne exprimăm solidaritatea prin intermediul bugetului european. Deși nu putem să compensăm uh, toate pagubele cauzate de aceste fenomene naturale. În urma celor spuse de Helga Truppel, eu aș dori să adresez două întrebări. Când uh, apare o catastrofă, catastrofă naturală, sigur, întotdeauna este o dezbatere. Putem să tragem concluzii, să învățăm de pe urma uh, cu, cu tremurelor, de exemplu, în cazul unor cu tremur am vorbit despre stabilitatea clădirilor și de uh, faptul că dacă ele, să vedem dacă ele sunt uh, pregătite sau nu. De asemenea, în cazul incendiilor vorbim despre reactivitatea uh, echipelor de pompieri. Am dorit ca ele să intervină în primele 5 sau 10 minute. Uh, când vorbim despre furtuni, mai ales în domeniul uh, silvicol, se vorbește foarte mult despre structura pădurilor și despre noi, mote, noi metode pe care am putea să le dezbatem. Știm că reîmpădurirea unei zone afectate uh, durează zeci de ani și de asemenea știm că și consecințele pe plan economic în aceste zone sunt foarte mari. E greu de imaginat, de anticipat aceste, ca, aceste uh, costuri. Mă întreb uh, dacă cu noile metode nu am putea avea evaluări mai eficiente. Am putea, de exemplu, să uh, alegem noi specii de copaci pentru a reîmpăduri pădurea sau să folosim noi metode de plantare. În propunerea comisiei și domnul Wachter s-a referit la acest, la acest aspect, se vorbește de 3,8 milioane de euro pagube miliarde de euro, îmi cer scuze. Și de aici propunerea de a elibera 109 milioane. Domnul Wachter vorbea și despre calcularea cantității de dioxid de carbon, ceea ce ne face să tragem concluzia că e o diferență de 5 milioane de euro între suma propusă de francez de 3,8 miliarde de euro și uh, evaluarea comisiei, fără a încerca să mă amestec în uh, problemele interne ale Franței, mă întreb dacă prin intermediul uh, fondului de solidaritate, nu avem și alte posibilități de la bugetul european, de exemplu, să ajutorăm această, să ajutăm această regiune, să le acordăm fonduri de dezvoltare regională și să aplicăm alte metode care ar putea să fie utile uh, având în vedere că ne dorim să acordăm un ajutor durabil. Însă cred că cifrele care ne-au fost prezentate sunt corecte și cred că ar trebui să votăm pozitiv pentru această propunere și aș dori să mai adaug că și Comisia Regii și-a dat aprobarea sub forma unei scrisori. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, am primit o scrisoare din partea președintei Comisiei Regii, Danuta Hübner, care și-a dat avizul pozitiv. Printre întrebările adresate de Reimer Böge, și care sunt foarte pertinente, a figurat și una foarte importantă, această pădure din Achitania, în urmă cu exact 10 ani, din păcate, a fost devastată de o astfel de furtună neobișnuită, mai puțin violentă, precum uh, uraganul Klaus, însă cred că suntem îndreptățiți uh, să ne întrebăm care au fost uh, învățămintele care au fost trase în Franța și la nivel european, astfel ca, la fel ca și după un uh, cutremur, de exemplu, uh, în cazul cutremurelor uh, se trag concluzii în ce privește normele seismice. Sigur că abordarea e diferită, dar ar trebui să avem aceeași grijă. Aș dori să îi propun doamnei Iuta Haug, care este raportorul nostru pentru latura bugetară a acestei operații, să prezinte, uh, să ne uh, prezinte raportul și apoi aș dori să-i rog pe colegii din Franța și pe reprezentantul Comisiei să răspundă la întrebări, bineînțeles dacă și alți colegi doresc cuvântul, cu mare plăcere. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi și mai succintă decât uh, Reimer. Dacă dăm undă verde, dacă adoptăm raportul lui Reimer, în consecință trebuie să adoptăm și raportul meu pentru că acești bani să fie deblocați. Pe plan formal, situația este următoarea. Comisia Regii, chiar în această dupămasă, trebuie să dea și ea undă verde, iar uh, Danuta Hübner, în calitate de președinte acestei comisii, trebuie să confirme această decizie, însă nu suntem obligați să așteptăm verdictul Comisiei Regii, așa cum spunea Reimer Böge și el spunea ca acest raport să fie adoptat și eu, ca și Reimer, aș dori să deblocăm uh, toate aceste mijloace. Vom uh, putea astfel finaliza acest, uh, încheie acest capiet. Sperăm că și Comisia Regii va face ca noi și astfel să deblocăm banii. Mulțumesc. Uh, dorește cumva domnul Vachter să răspundă la întrebările puse și apoi îi voi, voi da cuvântul domnului Darmante pentru eventuale uh, comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Doamna Trupel a pus o întrebare legată de reîmpădurire Regulamentul asupra Fondului de Solidaritate enumeră o serie de măsuri care pot fi finanțate din fondul de solidaritate. E vorba în special despre reconstrucția infrastructurilor distruse, crearea de servicii locative de urgență, furnizarea de servicii de urgență, luarea de măsuri de protecție în zonele afectate de dezastru, reîmpădurirea, precum și reinstalarea liniilor telefonice, liniilor electrice și așa mai departe, reîmpădurirea nu poate fi finanțată din acest instrument. Trebuie să facem deci o distinție între costurile care sunt incluse în calculul pagubelor și costurile adiționale care sunt uh, diferite de cele implicate într-o operațiune forestieră obișnuită. Deci răspunsul este nu. În ceea ce privește capacitatea de absorpție a dioxidului de carbon de către păduri, există studii în curs pe plan internațional. Am primit informații din partea Direcției Generale pentru Mediu și cred că înțelegem cu toții cât de puternică este capacitatea de absorpție a pădurilor. Însă Întrebarea dacă se poate determina o valoare financiară a acestei capacități este o altă întrebare. Știți că s-au purtat discuții în ceea ce privește drepturilor de emisii de dioxid de carbon și nu s-a identificat o soluție în acest caz. Nu cred că putem să începem să facem acest lucru cu fondul de solidaritate. În ceea ce privește între măsurile complementare, pentru a răspunde la întrebarea domnului Bögă, este adevărat că trebuie să ne gândim ce anume se poate schimba pentru a evita repetarea evenimentelor sau pentru a reduce efectele. Regulamentul spune că statul beneficiar trebuie să facă un raport în privința utilizării fondurilor, precum și în privința măsurilor luate pentru a evita repetarea unor astfel de situații. Când vorbim despre măsuri structurale, cred că acestea nu pot fi finanțate din fondurile structurale. În orice caz, se depășește responsabilitatea Fondului de Solidaritate. Mulțumesc. Pentru a răspunde la intervențiile a doi parlamentari, prima intervenție se refera la condițiile de reconstituire a pădurii. Spuneam că am format un grup pluridisciplinar și fac parte din acest grup. Fac parte silvicultori, economiști, geografi, experți în încălzirea climatică, însă, după cum spunea și vecinul meu, nu există copac care să reziste la un vânt de 160 de km pe oră. Vom reflecta și uh, trebuie spus că trebuie să facem un studiu uh, în vederea anului 2050 pentru că existența uh, un studiu cu privire la pinul maritim care um, rezistă la încălzirea climatică. Uh, participă um, experți uh, renumiți uh, și uh, sperăm să obținem rezultate bune. În ce privește carbonul, în Achitania putem să cifrăm uh, o valoare de substituție. Încercăm să cifrăm avantajele pe care prezintă pădurea pentru societate. În Achitania se va injecta gaz carbonic într-un zăcământ de gaz natural și vom uh, um, cifra costul. La fel de bine s-ar putea cifra costul stocării carbonului în copaci. Există țări în care se cumpără păduri pentru captarea apei potabile. Știm foarte bine că dacă pădurea nu ar exista, uh, ar exista un cost. Putem să comparăm și să cifrăm aceste valori. În ceea ce privește dioxidul de carbon, în Achitania avem un exemplu foarte bun cu stocarea dioxidului de carbon în uh, zăcămintele de gaze naturale epuizate. Mulțumesc! Aș vrea și eu să fac uh, câteva observații pentru a încheia această dezbatere, după care trecem la voturi. Am, uh, aș vrea să mulțumesc încă o dată persoanelor care au venit pentru a depune mărturie aici și aș vrea să rețină de la această reuniune că deputații europeni sunt foarte atenți la ceea ce se petrece în Europa, mai ales atunci când suferă cetățenii europeni și sunt gata să îi asculte și uh, să afle ce se petrece la fața locului și nu prin intermediari. Parlamentul European dorește să acționeze cât mai rapid în cadrul instituțional care îi este propriu. Știu că mulți uh, aleși sau experți au regretat întârzieri administrative. Parlamentul European a fost uh, uh, rapid pentru că subiectul a fost înscris pe ordinea de zi a primei reuniuni. În ceea ce privește Comisia pentru Bugete, așa cum au subliniat mai mulți colegi, Cred că putem desprinde învățăminte din această afacere uh, și putem să ne punem anumite întrebări. În primul rând, oamenii de știință ar trebui să ne spună dacă acest fenomen climatic excepțional de când există pădurea din uh, zonă, deci de la sfârșitul secolului XIX, specialiștii ar putea să ne spună dacă acest fenomen este legat de schimbările climatice și deci există un risc să se reproducă fie uh, în Franța, fie în uh, Europa. Sau este vorba despre un uh, fenomen izolat care nu poate fi explicat și care nu se va repeta decât poate peste o mie de ani. Aș vrea, de asemenea, să vă spun că furtuna aceasta este, din păcate, încă un exemplu de catastrofă care afectează o parte din populația europeană și care cere exercitarea solidarității europene. După cum amintea și Comisia, de anul trecut am avut ocazia să ne mobilizăm în favoarea Marii Britanii ca urmare a unor inundații, apoi în favoarea uh, Greciei, din cauza incendiilor și mi-e teamă că din nou vom fi nevoiți să ne exprimăm uh, solidaritatea ca urmare a incendiilor din zona Atenei. De asemenea, am mobilizat fonduri pentru România. Vom uh, vedea ce vom putea face după uh, cutremurul de pământ cumplit care a afectat Italia și când vom analiza proiectul de buget pentru anul 2010, va trebui să ținem cont de faptul că nevoile sunt mari în Uniunea Europeană. O altă întrebare care a fost ridicată de Helga Trupel și de domnul Damart este aceea că începem să fim din ce în ce mai conștienți de patrimoniul ecologic pe care reprezintă pădurile. Eram conștienți de faptul că au o valoare economică, suntem din ce în ce mai conștienți și de valoarea sa ecologică. Și sigur că nu Comisia pentru Bugete este cea care este competentă, Comisia pentru Mediu, Comisia pentru Agricultură, Comisia economică sunt cele care ar trebui să se implice și să se gândească dacă nu cumva un european ar trebui să uh, vină cu orientări uh, cu privire la politica forestieră. Uh, nu este un domeniu care ține de competența Uniunii, Europeană, Uniunii Europene. Ne-am pus întrebarea dacă acest domeniu ar trebui să fie de competența Uniunii și răspunsul a fost nu, însă cred că statele membre pot fi invitate să adopte linii directoare comune pentru o politică forestieră ținând cont de miza economică și de miza ecologică pe care o reprezintă pădurea. În orice caz, este o temă de reflexie. Având în vedere aceste numeroase experiențe negative, ar trebui să ne întrebăm, de asemenea, dacă fondul de solidaritate funcționează în mod satisfăcător. Ni s-au amintit uh, limitele fixate pentru utilizarea fondului și pentru evaluarea pagubelor care pot fi compensate de fond, trebuie să facem o analiză pentru a vedea dacă sistemul nu poate fi îmbunătățit. După această prezentare făcută de raportori și de reprezentanții Comisiei Europene, vă propun, dat fiind faptul că e și ora 10, este 10 conform ceasului meu, în orice caz, care nu este meridianul Greenwich, vă propun să adoptăm baza juridică pentru raportul Văgă. Este anexat la punctul 8 de pe ordinea de zi. Supun la vot propunerile lui Reimer Böge. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Există un vot împotrivă. Cine se abține? Nu sunt abțineri. Raportul domnului Băgă, baza juridică, este adoptată în unanimitate, mai puțin un vot. Vă amintesc că tot pentru a fi cât mai eficienți, vom vota la plenara viitoare între 14 și 17 septembrie. Cât privește bugetul suplimentar propus de doamna Jutta Haug, supun la vot acest buget suplimentar. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Din nou, un vot împotrivă. Cine se abține? Nu sunt abțineri. se adoptă în unanimitate, fără un vot. Mulțumesc uh, colegilor și mulțumesc uh, și uh, colegilor noștri francezi pentru participare. Pot rămâne până la sfârșitul dimineții spre deosebire de uh, lucrările din Parlamentul francez, lucrările noastre sunt deschise publicului și uh, îi salut pe membrii publicului prezenți aici, însă sigur că invitații noștri pot uh, să plece dacă doresc. Vom adopta punctele 8 și 9. Am adoptat punctele 8 și 9 și trecem acum la raportul Utei Haug, bugetul rectificativ numărul 8 este la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este un punct care a dus la un trilog cu privire la Europol, însă doamna raportor ne va vorbi despre asta. Iuta. Mulțumesc foarte mult! De fapt, am discutat deja despre bugetul rectificativ și am fost de acord cu toate punctele, cu excepția unuia singur care se refera la Europol. Și am spus la momentul acela că nu vom prelua costuri tranziționale pentru bugetul 2009 în afară de situația în care Consiliul se referă la procedura aferită articolului 47. Înainte de vacanța de vară, Comisia a rugat Consiliul să ne invite la trilog. Trilogul s-a ținut ieri dimineață la ora 9. A durat jumătate de oră și ne-am pus de acord Rezultatul acestui uh, trilog este în dosarul dumneavoastră. Aveți sinteza concluziilor. Am căzut de acord asupra trei puncte. În primul rând, procedura aferentă articolului 47 din acordul interinstituțional a fost folosită Până în 2013, Comisia va fi de acord cu această propunere. Al doilea punct, am vorbit despre bugetul rectificativ și am spus că 1,5 milioane de euro, suma de care are nevoie Europolul, pentru a deveni o agenție comunitară mai degrabă decât o agenție interguvernamentală, va proveni din bugetul pe 2009 dintr-o linie bugetară care la ora actuală este subfinanțată uh, uh, în, aceeași, în același domeniu. Și, în sfârșit, am fost de acord cu și, și am fost de acord cu transferul fondurilor. Al treilea punct trebuie să mai punem o dată întrebarea Comisiei însă Consiliul și Parlamentul au căzut de acord pentru a cere Comisiei să introducă linii directoare pentru procedura legată de articolul 47 să ne propune linii directoare pe care să le adoptăm pentru a nu porni totul de la capăt de fiecare dată. Să nu cerem Consiliului să ne invite să, accept, să aplicăm um, articolul 47 în cazul uh, înființării unei agenții. Poate vă amintiți că înainte de vacanță am avut două triloguri și de fiecare dată s-a discutat despre acest articol și de fiecare dată Consiliul a reușit să scoată uh, punctul de pe ordinea de zi. Președinția suedeză a avut un rol foarte constructiv ieri și astfel s-a ajuns la un acord în privința celor trei puncte. Având în vedere că concluziile ne satisfac, vă propun acum ca bugetul rectificativ numărul 8 să fie adoptat fără alte amendamente. Uh, Mulțumesc. Domnul raportor general dorește să ia cuvântul și voi întreba apoi comisia dacă dorește să intervină. Mai întâi însă domnul raportor general. Mulțumesc. Eu sunt aici doar în calitate de participant al trilogului de ieri și în această calitate vă spun că o susțin pe doamna raportor să susținem acest document fără amendamente, dar totuși, măcar cu jumătate de voce, aș vrea să spun, să pun întrebarea dacă nu cumva ar merita să includem, ca și amendament oral eventual, o, o, o propoziție acolo în text pe care, care să se lege de situația de anul trecut. Anul trecut am încercat să uh, facem acest lucru în prima lectură și în a doua lectură această uh, propoziție pe care am încercat să o introducem noi nu a fost inclusă. Acum, uh, sigur că suntem mulțumiți de, putem fi mulțumiți de comportamentul uh, președinției suedeze, dar dacă am vrea totuși să, poate că ar fi bine să trecem acolo o propoziție în care să uh, spunem foarte clar ce am uh, stabilit la aceste negocieri. Nu vreau să se producă o întârziere, dar dacă ar fi posibil și dacă toată lumea, toți colegii din comisie sunt de acord, haideți să introducem în text o propoziție care să spună exact ce am stabilit de comun acord. Aceasta este propunerea mea, dar în orice caz, doamna raportor are toată susținerea mea și dânsa este cea care să decidă. Da, Iuta, dacă vrei să răspunzi. Da, este o idee bună și și eu, de fapt, am această propunere să punem la, să scriem la punctul 1, unde se scrie uh, aprobă proiectul preliminar de buget numărul 8 pe 2009 fără uh, modificări după uh, în conformitate cu rezultatele trilogului și să scriem exact care au fost aceste rezultate. Atunci toată lumea știe foarte clar și Parlamentul și Consiliul, toată lumea știe clar ce am stabilit. Très bien. Ce, euh, Utah, euh, euh, vous pouvez nous redire euh, en quoi consisterait l'amendement Iuda, poți să ne spui uh, în ce va consta acest amendament oral? Vom uh, trebuie să elaborez un raport oficial și avem o moțiune, un proiect de moțiune de rezoluție care trebuie depusă pentru plenară și avem uh, punctul 1 unde se spune adoptă proiectul de buget rectificativ 8 pe 2009 fără uh, amendamente, fără modificări, conform rezultatelor trilogului și vom scrie acolo, vezi, anexa numărul 1. Bine. Bun, a înțeles toată lumea? A înțeles toată lumea care este propunerea? Să adăugăm acolo o trimitere la rezultatele trilogului și să anexăm concluziile acestui trilog. Aceasta e ideea. Domnule Godmanis, uh, nu este atât de ușor pentru noi membri ai Comisiei, pentru că în acest document pe care îl avem, uh, doamna raportor a scris aici că sursa de finanțare uh, s-ar putea să reducă bugetul, uh, că banii vor veni din alocările pentru secțiunea uh, lupta împotriva criminalității. Dar cred că ați clarificat la trilog acest lucru. Da, îmi cer scuze. Acest element este parte din propunerea comisiei. Nu e foarte bine, dar asta e. Mulțumesc pentru aceste clarificări. Domnule director general, doriți să luați cuvântul? Aș dori, domnule președinte, să-i mulțumesc doamnei Haug pentru dialogul tripartit de ieri, foarte pozitiv, și aș dori să vă asigur că la comisie uh, muncim din greu pentru a pregăti aceste linii uh, directoare care vor fi foarte utile pentru cele trei instituții. Vă mulțumesc. Tot la acest punct, în atenția noilor colegi care nu au participat la redactarea raportului interinstituțional, aș dori foarte rapid să recitesc articolul 47 din acordul interinstituțional pe care noi am insistat în concluziile dialogului tripartit și pentru care solicităm uh, în uh, concluziile uh, uh, trialogului Comisiei Executive să respecte procedura. Articolul 47 spune, cu ocazia elaborării propunerii care vizează crearea unei noi agenții, Europol este un organism care exista deja, dar, care, dar al cărui tratut, statut îl transformăm pentru a crea o agenție. Comisia Europeană urmează să evalueze implicațiile bugetare la rubrica cheltuieli corespunzătoare și, pe baza acestor informații, fără a aduce prejudiciu procedurilor legislative care reglementează crearea acestei agenții. Cele două ramuri ale autorității judiciare se angajează în cadrul cooperării bugetare ca, la momentul oportun, să uh, uh, uh, încheie un acord cu privire la finanțarea agenției. Iată ce stipulează punctul 47. În limba franceză e uh, ghicitoarea problema cu oul și găina. Cine a fost înainte, oul sau găina? Cu alte cuvinte, trebuie întâi să adoptăm baza juridică, temeiul juridic sau întâi banii? Într-adevăr, trebuie să ajungem la un acord politic pe ambele subiecte în același timp și de aceea trebuie să instituim această procedură care să ne permită să rezolvăm această problemă, deci să avem în același timp oul, găina și zâmbetul țărâncii. Dacă nu mai sunt întrebări, aș dori să vă propun să supunem la vot bugetul suplimentar numărul 8 propus de către raportorul general. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. O, un vot împotrivă. Abțineri. Nicio abținere. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, domnul Port, Porta se abține. Ar fi trebuit să vă semnalez acest lucru înaintea votului. Votul este valabil pentru propunerile amendate oral de către doamna raportor. Putem astfel să trecem. Avem timp, uh, oare? Să facem punctul 11. Mă uit la doamna Haug. punctul 11, mobilizarea Fondului European de Adaptare la Globalizare în beneficiul industriei textile din Spania și din Portugalia. Vă reamintesc că am avut o primă dezbatere pe această temă ultima dată când am întâlnit. Am solicitat Comisiei Europene precizări pentru că unii colegi au fost uh, uimiți de faptul că aparent cuantumul sunei pe Uh, salariat, uh, salariat vizat era diferit în cele două țări. Comisia ne-a transmis răspunsuri în scris, iar domnul Böge ne va informa dacă consideră că aceste răspunsuri sunt satisfăcătoare. Reimer. Das mache ich dann gleich, Herr Vorsitzender. Ich will nur noch mal in Erinnerung rufen, äh, dass äh, der Globalisierung... Domnule președinte, aș dori doar să vă reamintesc că Fondul pentru Globalizare este unul dintre instrumentele care ne Uh, care dau uh, o mai mare flexibilitate utilizării fondurilor din bugetul european. Cu toate că putem să ne întrebăm dacă programele de bază, programele fundamentale de solidaritate din bugetul european nu ar trebui oare să aibă și ele mai multă flexibilitate. Este un subiect pe care trebuie să îl uh, avem tot timpul în minte când vorbim despre structuri multianuale sau programe finanțate din fondul social și altele asemenea. Pentru Fondul European de Adaptare la Globalizare avem o sumă de 500 de milioane de euro care pot fi puși la dispoziție mai ales pentru angajații afectați de globalizarea companiilor, iar fondurile pot fi alocate din marja existentă până la plafonul superior și, de asemenea, din uh, Uh, fonduri care nu au fost, uh, din angajamente care nu au fost uh, utilizate, dar nu din categoriile 1B pentru planificare financiară multianuală. În acest caz anume, aș dori doar să anunț că mobilizarea acestor fonduri se referă doar la uh, sectoarele textile, telecomunicații și Trebuie să ținem minte că doar 25% din plafonul uh, superior de 500 de milioane de euro trebuie să fie puși la dispoziție în ultimul, ultima lună a anului. Nu pot fi cheltuit, cheltuiți acești bani înainte. Avem o propunere de 1720 de angajați din industria textilă din Catalunia, 3,3 milioane de euro, 1585 de angajați din uh, industria textilă din Portugalia, din două regiuni, din nord și centru. Pe baza avizului de la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, care cred că va fost uh, distribuit, am uh, un comentariu și mai multe întrebări pentru Comisie. În primul rând, aș vrea să salut faptul că Comisia pentru ocuparea forței de muncă, în ciuda dificultăților, procedurilor implicate uh, de uh, multe reuniuni, coordonarea acestora și de asemenea coordonarea reuniunilor uh, cu comisia noastră, au reușit să adopte o procedură rapidă și flexibilă și a reușit să reacționeze mult mai repede, ceea ce ne ușurează și nouă munca în Comisia pentru Bugete. Cred că putem să uh, avem un proces de cooperare mult mai rapid. Prin urmare, salut această contribuție a lor. A fost uh, până acum uh, unul dintre cele mai mari deficite în mobilizarea fondurilor. Aș dori să întreb Comisia, să pun două întrebări. Acestea apar în avizul Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă Este vorba de industria textilă din Catalunia. De la punctul B. Este vorba de măsuri admisibile și apare aici ceva în franceză. 435 de persoane și așa mai departe. Comisia ar trebui să verifice aceste calcule făcute de, uh, și să ia în considerare calculele Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și să ne explice mai în detaliu și de asemenea și cifrele referitoare la Portugalia din nou apar în avizul Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă. Se vorbește aici despre identificarea categoriilor de angajați afectați la articolul uh, 1.5 punctul 2b. Este vorba de 500, 1500 de uh, lucrători, 1588 am eu în documentul meu, dar în documentul uh, Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă este vorba de 1000 de oameni. Deci aș dori să mi se explice care este cifra corectă, astfel încât să nu uh, ne dăm acceptul asupra unor cifre care nu sunt clare. Sigur că toată lumea care lucrează cu bugetul vrea claritate. Și un ultim comentariu. S-a criticat pe drept uh, cuvânt la ultima reuniune faptul că atunci când s-a vorbit despre mobilizarea acestui fond și efectele sale asupra uh, creditelor de plată din fondul social, domnul Jorgensen, domnul director Jorgensen, a spus foarte clar la ultima reuniune că nu se va întâmpla așa, și că dacă va fi nevoie de plăți din Fondul de Solidaritate European, atunci, uh, în decursul anului, atunci vom garanta aceste plăți. Am uh, specificat acest punct în moțiunea de rezoluție pentru a clarifica faptul că mobilizarea Fondului pentru Globalizare nu ar trebui să se facă în detrimentul din Fondul European de Solidaritate. Trebuie să fim foarte atenți până la sfârșitul anului și asupra acestui aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Acest uh, ultim aspect este foarte important. Subiectul pare să intereseze pe foarte mulți dintre colegi, mai ales pe domnul Portas, care a solicitat cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. pentru că problema a fost deja discutată. Nu uh, am găsit documentul aferent, însă știu că s-a mai discutat. Doream să fac o declarație și să vă explic de ce am votat, cum am votat. Și apoi să vă pun o întrebare. Voi vota pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Mobilizare, însă o fac uh, cu inima grea, pentru că răspunsul pe care l-am primit de la Comisie pentru a explica această diferență de 4 la 1 în uh, ce privește cuantumul sumei pe lucrător primit în cele două țări, decurge din structura sistemului social de sprijin care este diferită de la o țară la alta. E vorba de sprijinul acordat lucrătorilor. Și această diferență are o rată de 1 până la 4. Poate că e un subiect la care ar trebui să medităm și pe care ar trebui să îl dezbatem cu altă ocazie. Nu cred că putem accepta să sprijinim mai mult cei care au activitate, deci uh, cei ca, uh, ocuparea și mai puțin șomajul. Cei care se află în șomaj trebuie ajutați. Al doilea aspect pe care doream să-l subliniez. Am fost informat în legătură cu ce s-a întâmplat cu cei care și-au pierdut locul de muncă în Portugalia. Am fost informat în legătură cu această situație. Persoanele care și-au pierdut locul de muncă în nordul și în uh, centrul Portugaliei Sunt, e vorba de persoane mai experimentate, au 40 de ani de experiență, au 50, uh, câteodată chiar 60 de ani și sunt puși în această situație de a urma cursuri de pregătire profesională. Mă întreb de ce cheltuim bani, irosim bani pe cursuri de pregătire profesională, pregătind uh, oameni care s-au aflat în câmpul muncii uh, timp îndelungat și care după atâția ani de lung, muncă nu doresc să învețe o nouă meserie. E o întrebare pe care ar trebui să ne o punem. De ce cheltuim banii pe oameni care poate nu își doresc să învețe o nouă meserie, să schimbe profesia? Și o a treia întrebare. Comisia de ocupare a forței de muncă și de afaceri sociale, ne-a întrebat pe bună dreptate de ce vorbim de 15 1500 de oameni. Pentru ei ar trebui să discutăm doar despre 1200 de oameni. Uh, e o întrebare pertinentă. Care este suma exactă de lucrători afectați? Și aș dori să mai aflu ceva. Acest fond de adaptare la globalizare a fost creat în 2009. Mă întreb câți bani sunt cu adevărat folosiți din acest fond. Se folosește pentru prima dată sau câți bani au fost folosiți deocamdată și cât urmează să fie cheltuiți până la sfârșitul anului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fernandes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să adaug nimic în legătură cu raport, însă am impresia că punem tot timpul pe hârtie cifre, însă cred că cel mai important, așa cum spunea domnul Portas, este să tragem concluziile. 3000 600 de euro e suma primită de uh, uh, lucrătorii în Spania. În uh, Portugalia e vorba de 1700 de euro. Diferența este foarte mare, e de 3,6. Deci fiecare lucrător spaniol câștigă de 3,6 ori mai mult decât un lucrător portughez. E o diferență mult prea mare. Ceea ce înseamnă chiar, că chiar dacă la originea acestui program se află intenții bune, ne, nu facem decât să discriminăm lucrătorii portughezi și cred că ar fi mai bine să votăm împotriva acestui raport, pentru că avem o atitudine discriminatorie și nu cred că ar trebui să încurajăm astfel de atitudini. Și aș mai spune că mai există o mare doză de Uh, incertitudine aici. Vorbim despre 1400 de lucrători. Însă, uh, avem 1000 de portughezi care urmează să primească această sumă uh, și care vor fi ajută, ajutați. Este și aici o diferență. Aș dori să știu de ce Comisia, dacă am înțeles eu bine, de ce Comisia consideră că așa trebuie procedat. Consideră Comisia că așa se practică o bună gestiune financiară când ai 1500 de euro, prima cifră, și apoi dai bani doar la 1000 de oameni? Care ar putea fi explicația? Sigur, poate că grija principală e să nu se uh, arunce cu banii pe fereastră. E o motivație îndreptățită. Însă o parte din acești lucrători rămân pe tușă și nu știm ce se va întâmpla cu ei, cum urmează ei să primească ajutor. Ceea ce ar putea duce la și mai multă incertitudine. În documentele la care am avut eu acces, am încercat să văd care din uh, autoritățile locale din regiunile NUTS 3 au fost selecționate în partea de nord și în, în centrul Portugaliei. Și am încercat să înțeleg și să văd cum au fost depuse cererile și cum poți admite o aplicație pentru 1500 de lucrători și să eliberez banii doar pentru 1004 lucrători. Am încercat să înțeleg cum funcționează sistemul, însă am uh, primit uh, informațiile cu mare greutate. Deci poate ar putea să ne explice Comisia în legătură cu aceste discrepanțe. Mulțumesc, domnul Godmanis. Mulțumesc, domnule președinte pentru un nou deputat nu e ușor să înțelegi ce se întâmplă. Îmi cer scuze pentru că v-am cerut cuvântul. Dacă înțeleg eu bine, însă deschidem cutia Pandorei, pentru că întrebarea este următoarea. Dacă e un fond pentru toate țările, atunci eu vă pot da Uh, sume îngrozitoare. Țara mea, în țara mea au fost disponibilizați în septembrie 30% din uh, uh Apoi, țările care primesc uh, fonduri structurale ar putea să folosească acești bani pentru a-i pentru a ajuta pe oameni să-și găsească un nou de, loc de muncă, să se recalifice și așa mai departe. Țările care atrag fonduri sociale ar putea să folosească și aceste, aceste fonduri din punctul meu de vedere, am putea primi, deci, uh, am putea primi atâtea solicitări de ajutor pentru că în 9 luni, o mie de locuri de muncă pierdute, uh, nu e o sumă prea mare. Dacă e vorba de un fond social, deci, dacă menirea sa este să îi ajute pe oameni să își găsească un nou loc de muncă, să se recalifice, pentru că sprijinul pentru șomaj e de competența guvernului, a autorităților locale. Rolul Uniunii Europene este să ajute pe oameni să se formeze, să se pregătească pentru a-și găsi un nou loc de muncă. Cred că deschidem cutia Pandorei. Putem primi uh, astfel de propuneri din partea tuturor țărilor, pentru că există țări în care uh, șomajul este de 12, 13, 15%. Nu e foarte greu. Deci această situație clară, deci dacă noi o sprijinim, va genera antecedente periculoase. Vom primi zeci de alte cereri de acest uh, uh, gen. Nu sunt împotriva ajutorii, ajutorării Portugaliei. Îi sprijin pe colegii din Portugalia și din Spania, cunosc situația. Dar afla și care este diferența între salarii, între nivelul de sprijin, însă nu cred că procedăm corect. Eu nu sprijin o astfel de propunere, din păcate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Șurian a cerut din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Dezbaterea care a fost uh, lansată de către antevorbitorul meu e interesantă. Am creat, uh, am avut-o Uh, atunci când am uh, propus crearea acestui fond de adaptare la globalizare. Înțeleg ce spunea uh, ce spune antevorbitorul meu, însă Parlamentul a luat o decizie înțeleaptă, conform căreia Uniunea Europeană trebuie să își respecte misiunile, iar în anumite situații care sunt de competența guvernelor, și ele trebuie ajutate atunci când victimele uh, globalizării sunt uh, afectate. Și acesta a fost principiul care ne-a inspirat în repetate rânduri. De exemplu, când am finanțat sau am sprijinit lucrători care și-au pierdut locul de muncă din cauza delocalizării activității. Am avut o vizită, de exemplu, în Finlanda, am trimis o delegație în Finlanda pentru a evalua situația de acolo. Având în vedere dezbaterea pe care o vom avea pe marginea bugetului, ar trebui să dezbatem și acest fond de ajustare la globalizare și să ridicăm suma de 500 de milioane de 500 de milioane de euro la un prag mai ridicat. Din acești bani de 500 de milioane de euro, o sume foarte mici au fost cheltuite, nu vă pot da cifre exacte, dar e vorba de mesaje simbolice pe plan politic pe care dorim să le transmitem. Să, dorim să folosim acest fond de adaptare la globalizare însă nu să uh, ne suprapunem pe uh, activitatea guvernelor care într-adevăr se ocupă de aceste probleme. Și tot pentru colegii noi aș dori să uh, subliniez că e vorba de un cadru uh, ipotetic, nu e vorba de bani, uh, de bani uh, pe șin, e vorba doar de mobilizare, deci cuvântul mobilizare uh, ne lasă de înțeles că transferăm sume. Deci nu există nicio linie bugetară în bugetul european pentru fondul de adaptare la globalizare. E vorba de un acord de principiu. Deci până la 500 de milioane de euro pot fi folosiți pentru a atenua astfel de probleme. Era cred că era important să subliniez acest lucru. Dacă mă înșel, vă rog să mă uh, corectați. Cred că explicația dumneavoastră și uh, tot ce a spus sunt foarte relevante, domnul, domnule raportor general. Mă întreb dacă Comisia dorește să aducă precizări și să ne furnizeze răspunsurile. Înainte de a-i da cuvântul reprezentantului Comisiei, aș dori să-i spun domnului Fernandez că în luna iulie am cerut Comisiei să ne furnizeze precizări în ce privește modul de calcul și diferențele între ajutoarele propuse pentru centrul și nordul Portugaliei pe de o parte și pentru Catalunia pe de altă parte. Comisia ne-a trimis un document care figurează în mapele dumneavoastră la punctul 11, un document bine făcut din punctul meu de vedere, dar poate că domnul Jean-Jean, reprezentantul Comisiei, dorește să aducă precizări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în ceea ce privește dezbaterea generală asupra acestei chestiuni, aș vrea să spun că este cât se poate de legitim uh, și sunt de acord cu observația făcută de intervenție, legată de intervenția domnului Surian. Este așadar uh, legitim să se facă această observație. În ceea ce privește utilizarea fondului, problema care a fost ridicată mai devreme, utilizarea acestui fond rămâne relativ scăzută. Pentru anul 2009 avem, vorbim despre 65 de milioane de euro, sunt sume dintr-un total de 100, 500 de milioane disponibile. Vrem să îmbunătățim condițiile de acces la fond pentru a permite o mai bună utilizare a fondurilor disponibile în așa fel încât să îi ajutăm pe lucrătorii în dificultate. În ceea ce privește detaliile, voi da cuvântul colegilor din, de la Direcția pentru Afaceri Sociale care au analizat acest dosar și care pot să dea explicații legate de punctele ridicate în cursul dezbaterii. Mulțumesc, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să răspund cât mai precis posibil la întrebările parlamentarilor. În primul rând, întrebările raportorului. În ceea ce privește cei 38 de mii de euro, este salariul cel mai ridicat pentru care se, plătește, se plătesc asigurările sociale. Este un prag pe care l-au luat drept referință autoritățile naționale. Există un motiv pentru această sumă de 38.000 de euro. A fost considerată o sumă pertinentă pentru plăți uh, suplimentare. A treia întrebare a domnului Portas, care coincide cu întrebarea raportorului, se referă la numărul de lucrători în Portugalia. 1504 lucrători au fost concediați și 1000 beneficiază de ajutoare. De ce? Am făcut controle și ne-am dat seama că unii lucrători nu doreau să beneficieze de ajutoare pentru că nu aveau nevoie, aveau alte proiecte. Deci, uh, inițial, cererea a fost făcută pentru toți lucrătorii concediați, însă, până la urmă, statele și-au redus cererea pe baza unor criterii precise și ținând cont de cei care aveau cu adevărat nevoie. Iată de ce această scădere. În ceea ce privește diferențele între Spania și Portugalia, creditele care sunt uh, furnizate sunt uh, pentru pregătire profesională sau alte măsuri. Există măsuri care un, au un cost mai ridicat în funcție de caz, în funcție de persoană, în funcție de piață, în funcție de cererea de muncă din zona respectivă. Întreprinderile, autoritățile naționale și regionale sunt cele care sunt cele mai măsură să definească măsurile cele mai adecvate pentru fiecare lucrător în parte. Pot exista diferențe importante între tipurile de uh, pregătire profesională furnizate. Nu e o problemă specifică Spaniei. E vorba despre diferențe care apar în general. În ceea ce privește soarta lucrătorilor uh, concediați care au uh, o, o vechime muncă de peste 40 de ani, politica Comisiei este următoarea. Dorim ca persoanele să lucreze cât mai mult, sigur, în anumite limite, dar știți foarte bine că limitele actuale, juridice și reale, sunt relativ scăzute față de limitele din țări concurente, cum ar fi Japonia sau Statele Unite. Știm foarte bine că în aceste țări se lucrează mai mult, până la vârste mai înaintate. Direcția Generală pentru Uh, ocupare dorește să crească numărul lucrătorilor, precum și perioada de muncă. Uh, știți foarte bine că există probleme legate de costul pensiilor. Probleme de acestea se pun deja și iată de ce dorim ca vârsta ieșirii la pensie să fie cât mai înaintată și în felul acesta își vor putea prelungi viața activă. Bun, la, la crize mondială. Criza este globală, într-adevăr, însă ceea ce nu, nu înseamnă că orice întreprindere sau orice persoană va solicita pentru angajații săi ajutorul uh, Fondului pentru Globalizare. Așa cum spunea domnul Jean-Jean, avem uh, o marjă de manevră uh, în ce privește cele 500 de milioane de euro. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, însă am răspuns la întrebările pe care le-am înțeles eu. Dacă mi-a scăpat vreo întrebare, sunt gata, sigur, să vă răspund. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Două sau câteva as trei aspecte. În ce privește vârsta lucrătorilor, aș dori să-i reamintesc domnului Portas că unul dintre obiectivele strategiei de la Lisabona este de a crește vârsta pensionării, deci uh, de a-i încuraja pe lucrătorii în vârstă să lucreze mai mult. Mă apropii de vârsta uh, la care această întrebare îmbracă un caracter personal. Domnul Darmante, care este primarul unei comune din sudul Franței, ne spunea că un sătean de la el care e de origine algeriană, are 80, 99 de ani, s-a căsătorit la 81 de ani, a patra oară în viață, cu o tânără de 25 de ani și după ce împreună au avut doi copii, uh, s-a hotărât să divorțeze pentru a se căsători a cincea ani. La 99 de ani, el creează o întreprindere o întreprindere mică. Sigur, toată lumea, oricine poate, poate uh, să decide dacă acest comportament este uh, corect din punct de vedere politic, însă noi, în Uniunea Europeană, încurajăm continuarea activității și după vârsta de 95 de ani. Comisia, în propunerile sale, a respectat, sigur, cadrul juridic în care noi suntem obligați să funcționăm. Acestea fiind spuse, însă, mă surprinde să constat ca și alți colegi care au luat cuvântul, la fel ca și domnul director general, care e obligat să folosească un uh, limbaj mai democratic, mă surprinde caracterul ciudat al acestui fond de uh, Mm, adaptarea la globalizare. Laszlo Shurian ne-a spus care au fost motivațiile care s-au aflat la baza lui. Erau politice și aș spune puțin și mediatice și simbolice. Pentru că numele său, denumirea sa, este foarte ambițioasă, fond de adaptare la globalizare. Însă, creditele prevăzute în buget sunt restrânse, 500 de milioane de euro. Iar paradoxul e că <laughs> aceste credite nu sunt nici măcar folosite. Domnul Jean-Jean spunea 60 de milioane de euro au fost până acum folosite. Pentru Europa, pentru Uniunea Europeană și uh, ce cred cetățenii de- despre ea, mă întreb dacă e un aspect pozitiv. Uh, să le promitem că îi vom apăra de globalizare și, pe de altă parte, nu cheltuim decât 60 de milioane într-un an. Mă întreb dacă e productiv sau, din contră, dacă nu e în detrimentul imaginii Uniunii Europene. Cât despre efectele concrete pentru milioanele de cetățeni sau de lucrători afectați de șomaj sau de schimbări mari în viața lor profesională din cauza concurenței naționale sau internaționale, cred că mijloacele deblocate de Uniunea Europeană chiar în Fondul Social European sunt derizorii. Fondul Social și alte fonduri uh, structurale, fondul de coeziune, reprezintă câteva zeci de milioane de euro anual și uh, deci au un efect mai mare decât are acest, uh, are acest fond de adaptare la globalizare. Și deci cred că ar fi înțelept să ne întrebăm și în legătură cu celelalte comisii competente, Comisia de, pentru Ocupare, care a dat avizul favorabil pentru această operație și eventual și cu Comisia Regii. Deci, cred că, așa cum spunea domnul raportor general pentru bugetul 2010, să ne întrebăm care este viitorul acestui fond și al, care ar putea fi modalitățile sale de modul său de funcționare, pentru că ne stingerește cumva această contradicție. Cât despre modul de calcul al ajutoarelor, cred că precizările furnizate în scris și în oral de către comisie iau, au le-au, i-au liniștit pe colegi. Mă întreb dacă domnul raportor dorește să adauge ceva. Reimer? Nu? Nu? Reimer pare satisfăcut. Doamnă, vă rog, aveți cuvântul. Mein Name ist Wertmann. Ich habe eine Frage, und zwar, wie wird genau sichergestellt, dass diese Gelder auch wirklich zweckgebunden verwendet werden? O întrebare. Suntem siguri că banii aceștia vor fi cheltuiți într-un scop și că uh, obiectivul va fi atins Nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea, spune domnul președinte. This is correct, so yeah. Da, asta am spus. Că vor fi utilizați uh, cu atenție. Domnule președinte, e vorba despre intervenții care sunt făcute la inițiativa statelor membre în situații dificile definite în textul care asta la baza înființării acestui fond. Dacă fondul acesta n-ar fi fost util, nu s-ar fi cerut aceste fonduri, având în vedere că sunt uh, solicitate înseamnă că sunt utile. Cred că și colegul meu de la Direcția pentru Ocupare ar putea spune acest lucru. Vrem să uh, se financeze activități de pregătire profesională și altele pentru a ajuta lucrătorii să se adapteze noi situații și să caute un loc de muncă. E vorba despre operațiuni utile pentru lucrători. Doamnă Bertman, vreți să vă asigurați că ajutoarele acestea ajung la destinatarii uh, anunțați și că nu există pierde sau deturnări de fonduri. Vorbim despre controlul aplicării care este exercitat de organisme de control de către OLAF, de către Comisia pentru Controlul Bugetar din Parlamentul European, de către Curtea de Conturi, Curtea de Conturi Europeană și Curția de Conturi sau organismele competente din uh, țările sau regiunile uh, respective, din Spania, Portugalia și așa mai departe. Sigur că vom fi atenți să ne asigurăm de bună utilizare a fondurilor. Raportorul dorește să intervină, apoi uh, domnul Portas. Reimer mai întâi. Cred că președintele a pus punctul pe ei. Există un regulament financiar, Comisia are responsabilități, uh, statele membre au o anumită răspundere, se asigură de bună folosire a banilor și există de asemenea curțile de conturi amintesc de asemenea colegilor că am început cu cifra de 1500 de lucrători și cineva s-a uitat la această cifră și a redus-o la 1000 de lucrători. Îmi pare rău, dar e foarte mult zgomot în sală. După cum spuneam, Comisia Europeană a analizat foarte atent documentele și aș vrea să-i spun domnului Cotmanis următoarele. În calitate de raportor asupra perspectivelor financiare, am fost inițial împotriva fondului de adaptare la globalizare. Acest fond a fost înființat uh, ca urmare a unui acord între Comisie, statele membre și Parlament și misiunea noastră ca autoritate bugetară este să ne asigurăm că fondul este folosit uh, corect că se respectă gestiunea financiară corectă și că se iau deciziile adecvate. Nu putem uh, schimba cifrele prin amendamente. Este ceea ce am putea face în mod normal printr-o procedură bugetară normală. Procedura este de așa natură încât uh, poate că ar trebui să ne gândim în cadrul grupurilor politice la felul în care abordăm dezastrele naturale, fie că e vorba despre inundații, fie că e vorba despre recalificarea profesională în urma șomajului. Ar trebui, poate, să permitem statelor membre și regiunilor o mai mare marjă de manevră. Poate că ar trebui să facem în așa fel încât să-și adapteze programarea în cazul uh, situațiilor de urgență. Cred că Comisia și statele membre trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate. Ar trebui să fie posibil și dacă Parlamentul European va încerca să obțină un astfel de rezultat, voi fi primul care să îl salut. Trebuie să acționăm în interesul beneficiarilor. Flexibilitatea noastră este limitată, dar trebuie să facem tot ceea ce putem în limitele acestei flexibilități. Sigur că subsidiaritatea este relevantă, însă acolo unde ea se aplică. Dacă bugetul comunitar îi poate ajuta pe cele câteva mii de persoane ale căror vieți au fost distruse de criză, uh, să se le pună pe picioare, cred că acesta este uh, lucru de făcut. Domnul Potaș. Întrebarea doamnei Wertmann este o întrebare legitimă. Există persoane care au fost uh, concediate în ultimul trimestru al anului 2008 și statele membre doresc să mobilizeze acest fond. Însă, sigur, trebuie să ia și propriile lor măsuri. Banii aceștia nu vor fi prost cheltuiți. Asta este clar. Am uh, trecut de la 1500 de lucrători la 1000. Cifra actuală este de circa 1000 de lucrători. De aceea vă spun că dacă există această diferență de 500 de lucrători, e clar că vorbim despre persoane care au găsit alte modalități pentru a face față situației. Unii au hotărât uh, pur și simplu să-și schimbe modul de viață. Mi-am uh, pus întrebări în privința acestei diferențe. Eu sunt pentru învățarea de-a lungul întregii vieți. Însă vorbim despre persoane în carne și oase, nu vorbim despre ceva teoretic. vorbim despre cazuri specifice. Sunt sigur că vom munci cu toții cât mai mult, după cum uh, spunea directorul general. Însă unele persoane au început uh, să muncească la 13 ani, au uh, lucrat ani de zile și câștigă în continuare salariul minim și dacă le spui acum că trebuie să se recalifice pentru a obține un nou loc de muncă, nu cred că sunt uh, încântate. Mulțumesc, domnul Godmanis. Foarte pe scurt. Există un sistem care reglementează folosirea fondului social. Este vorba despre cofinanțare. Ministerele uh, Autoritățile trebuie să arate cum vor fi folosiți acești bani. Întrebarea este dacă există un sistem similar pentru fondul pentru adaptarea la globalizare sau e un sistem ad hoc, e nevoie de cofinanțare, e nevoie de rapoarte, se plătește după efectuarea plăților, se, practic se rambursează costurile. E ceva ce nu înțeleg foarte bine și aș vrea să mă lămuresc. Îi dau cuvântul domnului Coslic, după care închei lista uh, vorbitorilor, pentru că avem și alte subiecte de tratat. Domnul Coslic. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că cred că începem să despicăm firul în patru. Fondul de adaptare la globalizare este un mod nesistematic de a rezolva o problemă sistemică. Cred că ar trebui să rămânem la ce am auzit din partea domnului Lamastur și din partea altora. Este un instrument politic este un instrument care nu poate rezolva problemele sistemice din economiile noastre. Spania, Portugalia au făcut efortul să mobilizeze acest fond, Letonia nu. Poate că este o problemă a guvernelor naționale. Nu știu dacă are rost, de altfel, să solicit uh, resurse atât de mici. Poate că unele state nici nu se obosesc să o facă și acest fond se va dovedi de-a lungul timpului inutil. Însă oricare ar fi um, deficiențele acestui fond, eu cred că trebuie să-i dăm o șansă și intenționez să uh, susțin acest fond. Domnul Fern, aș vrea să spun că eu nu am fost un uh, fan al acestui fond când am fost uh, creat, și guvernul suedez a fost împotrivă, însă am acceptat acest compromis. Nu putem purta această dezbatere de fiecare dată când obținem, când primim o cerere. Fondul există, există cereri, există reguli, trebuie să le aplicăm. Însă, Poate că ar trebui să facem un raport de evaluare a fondului. Există de câțiva ani, să vedem dacă a fost eficient, dacă a fost bun. Am putea redacta un raport din proprie inițiativă sau măcar l-am putea discuta peste câțiva ani. Am și o întrebare. Până acum s-au solicitat sume mici însă există o serie de cereri care sunt în studiu la comisie. Ar fi bine dacă ne-ar uh, spune comisia câte cereri sunt uh, în curs de analiză. Ne-am face o idee. De asemenea, poate că ar trebui la un moment dat să evaluăm fondul, după cum spuneam. Asta peste câțiva ani. Mulțumesc, domnule Fern. Salut uh, propunerea dumneavoastră și o vom discuta cu coordonatorii. Aș vrea să întreb comisia dacă ar vrea să răspunde la întrebările puse de domnul Godmanis. Procedura este aceeași ca și pentru fondurile structurale și de asemenea să răspund la întrebarea domnului Fern dacă există foarte multe cereri aflate în uh, curs. Sur la première question, euh, il s'agit euh... E vorba despre rambursări și e necesară o cofinanțare cofinanțarea a fost de 50% și s-a trecut la o cofinanțare de 65%. Există și posibilitatea unei intervenții uh, de alt tip decât rambursarea pentru a fi mai rapizi. Când am menționat cei 65, 265 de milioane de euro, am vorbit despre cererile care sunt în curs și cererile care, Corali li s-a dat curs. În total, există circa 10 cereri care au fost făcute. O observație legată de dezbaterea care s-a purtat aici. Acești bani se adaugă sumelor alocate prin fondul social În felul acesta se crește flexibilitatea, pentru că fondul social depinde de o programare foarte strictă. Este foarte bine reglementat. Prin acest fond de adaptare la globalizare mobilizăm sume modeste, dar acesta este un semnal politic puternic pe care transmitem lucrătorilor. Sigur că statelor membre le revine misiunea să utilizeze acest fond și mă raviez uh, opinia exprimată de domnul Fern. Există acest fond, statele membre trebuie să-l folosească. Noi facem un efort pentru a flexibiliza regulile și pentru a uh, informa statele membre în așa fel încât să folosească efectiv fondul. Mulțumesc! Fondul a fost conceput ca un fel de forță de reacție rapidă, ca să mă exprim în termeni militari. Fondul social reprezintă 10 miliarde de euro pe an, însă procedurile sunt foarte lente și țin mai mult de o politică de prevenție a problemelor sociale, mai degrabă decât de o soluționare a problemelor în cazul în care se închide o uzină sau în cazul în care se asistă la concedieri de peste 1000 de persoane din cauza concurenței internaționale. Adaug ceva pentru colegul nostru nou. Originalitatea acestui fond este că a fost creat fără bani. Creditele pentru angajamente cei 500 de milioane de euro reprezintă credite pentru angajamente care au fost anulate în cei doi ani precedenți, iar creditele pentru plăți sunt credite care trebuie să fie identificate din creditele pentru plăți neutilizate aferente unei alte linii și trebuie să se facă un virament. Deci sistemul este foarte original și după cum amintea și Reimer Böge, acest sistem a făcut obiectul unor negocieri între cele trei instituții, negocieri foarte lungi și detaliate și colegul Fern are dreptate atunci când spune că la un moment dat va trebui să facem bilanțul, să vedem dacă nu ar trebui să uh, revizuim acest fond. În orice caz, trebuie să avem proceduri care să ne permită să acționăm rapid și sigur că orice mm, concept de, rapiditate este relativ, pentru că oamenii au fost concediați acum câteva luni. Există catastrofe naturale, există catastrofe economice, avem nevoie de proceduri care să funcționeze. Propun să încheiem aici dezbaterea asupra acestei teme. Supun la votul Comisiei pentru Bugete raportul domnului Băgă Punctul 11. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Cine se abține? O abținere. Vă mulțumesc. Utah Haug trebuit să ne părăsească câteva minute pentru că are un vot la Comisia pentru Mediu, însă, în calitate de raportor, mi-a încredințat sarcina de a cere aprobarea viramentului 18 care se referă la 4.130.550 de euro virament dinspre fondul social spre fondul de adaptare la globalizare pentru a finanța această operațiune. Cine este pentru acest virament? Les mêmes. Je vous remercie. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Aceeași persoană și cine se abține, sigur, aceeași persoană. Deputații sunt consecvenți. Comisia Europeană a luat notă de preocuparea raportorului care va figura în rezoluție, preocupare care sună astfel Vrem ca originea finanțării să nu fie măsura posibilului fondul social. Sigur că vom ajunge la dileme pentru că trebuie să identificăm banii disponibili și, din păcate, fondul social este subutilizat. Domnul Portas, îmi cer scuze, însă am votat un document care prevede un transfer dinspre fondul social către fondul de adaptare la globalizare. Dar, dacă am înțeles bine, spuneați că există o garanție pentru ca transferul să nu se facă dinspre fondul social. Se va face un nou transfer atunci. Pentru a se întoarce banii către fondul social? Exact. Exact despre asta este vorba. E uh, subtil, dar procedurile pot fi extrem de subtile. Pentru că atunci când adăugăm uh, inteligența, punem cap la cap uh, experții din 27 de țări, ajungem la subtilități foarte mari. Fondul de adaptare la globalizare se adaugă la alte fonduri existente. Avem nevoie de o procedură rapidă. Trebuie să găsim banii acolo unde sunt disponibili și dacă sunt bani disponibili la fondul social, îi luăm. Însă trebuie să se repună la loc pentru că altfel obiectivul social nu va fi îndeplinit, după cum spunea și raportorul nostru. Cu asta am uh, încheiat chestiunea și prietenii noștri catalani și portughezi sunt fără îndoială în al nouălea cer. Doamna Haug ne-a fost uh, răpită provizoriu și vă propun să trecem la punctul 13, raportul lui Ianuș Lewandowski un virament pentru Curtea de Conturi. Drag coleg, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cafea. Coffee. Mulțumesc, doream să vă semnalăm că funcționăm fără cafea în această dimineață, o procedură foarte neobișnuită. Avem transferul numărul 6, 2009, conform articolului 22 din regulamentul financiar, însă transferul 6 2009 reprezintă, de fapt, un total de 10 transferuri care nu sunt strâns legate între ele. E un fel de adunare împreună, colectare a unor transferuri. E foarte greu să vă informez în legătură cu toate aceste transferuri. Însă vă pot informa ce putem accepta imediat, fără obiecții părțile A1 pentru ca a permite Consiliului A2 uh, alocațiile temporare, partea B uh, bucătăria, cheltuielile de bucătărie, nu înțeleg de ce o instituție nu poate funcționa fără bucătărie, dar așa este. A, 7, AF, Um, uh, auditorii din Luxemburg și partea G, costuri suplimentare de interpretare. Nu am nicio problemă cu aceste părți din transferul uh, general. Și vă rog să nu puneți niciun fel de obiecție. Apoi avem cinci părți restante, ce costuri pentru um, închirierea clădirilor de Uh, ajustare la prețurile energiei, E, instalarea unui sistem electronic de acces în clădiri, H, costuri suplimentare pentru rapoarte suplimentare și I, uh, rapoarte speciale care trebuie acoperite. Nu pun la îndoială scopul acestor părți pentru că am alocat 95.000 de euro suplimentari pentru rapoarte speciale pentru Curtea de Conturi și mai bine de 2.000 de euro, de, de 200.000 de euro sunt solicitate, însă trebuie să vedem unde găsim acești bani. Sursa ar fi aceeași, proiectul K3 și finanțarea acestuia Deci, sursa banilor este bugetul din 2003, uh, asistență tehnică în construirea clădirilor. Putem fi de acord cu finalitatea, însă avem nevoie de explicații suplimentare în ce privește economiile aferente ca 3. Care sunt consecințele în viitor? Oare nu ar fi mai bine să ne gândim și aș fi preferat explicația scrisă din partea Curții de Conturi pentru aceste cinci părți. Ceea ce înseamnă că trecem de la articolul 22 la articolul 24 din regulamentul financiar. Trebuie să repet, deci nicio obiecție pentru părțile A1, A2, B, F, G. Părțile restante necesită uh, clarificări C, D, E, H și I. Iată propunerea mea. Deci să nu obiectăm pentru primele cinci părți și să trecem la procedura normală, articolul 24 din regulamentul financiar, cerând clarificări suplimentare. Știu că uh, reprezentanții Curții de Conturi doresc uh, să ne explice cum stau lucrurile acum oral, însă aș fi, preficat, aș fi preferat să primim un document în scris. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Dacă am înțeles bine, ne propuneți să votăm pentru părțile a și B. Trebuie să mai repet o dată. A1, A2, pentru că e vorba de părți separate, B, F și G. Deci solicităm clarificări pentru părțile restante și aplicarea, deci, articolului 24 din regulamentul financiar. Cred că putem proceda astfel. Propuner, președintele, propunerea dumneavoastră este să adoptăm viramentul astăzi doar pentru aceste 5 puncte, A1, A2, B, F și G. Da. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Și să așteptăm clarificări din partea Curții de Conturi pentru restul viramentele care vizează punctele C, D, E, H și I, care vor face obiectul unui nou transfer pe care îl vom discuta la o, re o reuniune ulterioară. Da, iată ce propun. Dorește cineva să facă o vreo observație? Dacă nu, avem încredere în domnul raportor și vă propun în consecință deci să supun la votul Comisiei pentru Bugete adoptarea viramentului 6 din 2009 cu acest amendament important viramentul ar fi limitat la punctele A1, A2, B, F și G. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere? Vot în unanimitate cu o abținere. Ă, Punctul 13. Putem trece acum să ne întoarcem doar dacă Helga nu dorește să vorbească despre pești, despre peștișori. Deci, peștișorii din Republica Guinea fac obiectul punctului 14 și Helga Trupel are cuvântul. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-mi exprim o poziție politică foarte succintă, cu toate că știu că uh, aceasta nu se încadrează în obiectivul nostru principal. Uh, Comisia pentru Dezvoltare este responsabilă. Uh, dar știm că politica de pescuit a Uniunii Europene de ceva vreme uh, încearcă să se bazeze pe recomandările uh, specialiștilor cu privire la capturile care sunt permise, dar totuși nu respectă toate aceste recomandări și cred că colegii mei sunt de acord cu mine. Noi credem că politica nu este una durabilă nu este suficient de durabil. Acesta este comentariul meu preliminar. Și acum, cu privire la acest acord între Uniunea Europeană și Republica Guinea, el acoperă perioada 2009-2012. Este un protocol um, care urmează protocolului care există din 1983. Uh, uh, ce mi se pare oarecum ciudat Uh, că votăm astăzi, cu toate că de fapt a intrat în vigoare în 1 ianuarie 2009. Ideea este că acest acord uh, prevede accesul unui număr mai mic de nave în, în apele Guinei. Uh, am subliniat mai ales faptul că pentru o astfel de țară, cum e Guinea, care este în vizorul Transparency International, Um, era undeva la uh, coada țărilor în, uh, în analiza Transparency International. Deci nu e o țară unde lucrurile se desfășoară tocmai transparent. Cred că avem nevoie de informații adecvate și cred că fim, trebuie să fim foarte atenți dacă notificările a ceea ce se capturează, unde, când, dacă aceste date sunt uh, adecvate, dacă ele sunt, corespund realității, uh, și dacă condițiile pe care le-am stabilit în acest acord sunt respectate. Așadar, ar trebui ca uh, aplicarea acestui protocol să fie uh, să beneficieze de o uh, monitorizare serioasă. Avem nevoie de informații adecvate cu privire la uh, notificare și informații suplimentare pentru colegii din Comisia pentru Dezvoltare, uh, abordarea generală a politicii de pescuit a Uniunii Europene este acum dezbătută și sper că în următorii ani vom reuși să avem o politică mai durabilă, dar acesta nu este obiectivul nostru aici. Noi trebuie să vedem unde se cheltuie banii, dacă acești bani sunt cheltuiți corect. Așadar, eu aș recomanda adoptarea acestui raport cu amendamentele uh, aferente. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Fan, doar un comentariu foarte scurt, dragi colegi. Uh, înțelegem uh, opiniile politice ale doamnei, ale colegei Helga Trupper, totuși uh, ne deranjează amendamentele 1 și 2 datorită rolului Comisiei pentru Bugete. Nu credem că ar trebui să preluăm uh, uh rolurile unor comisii specializate și, prin urmare, amendamentele 1 și 2 nu mi se par niște amendamente legate de buget. Noi înțelegem poziția politică a raportoarei, dar nu este rotul, rolul nostru uh, să ne amestecăm în treaba altor comisii. Totuși vom vota favorabil amendamentul 3. Domnul Fernandes. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă este forumul adecvat pentru întrebarea mea și îmi cer scuze în avans dacă e așa. Dar, de la 31 decembrie 2008, Portugalia avea vase care pescuiau în apele uh, Guinei. Și acum avem un nou protocol. Și de la 1 ianuarie 2009 a început, a intrat în vigoare și va fi uh, valabil până la sfârșitul anului 2012. Și totuși Portugalia nu apare aici la lista de nave. Uh, poate că cineva ar putea să-mi explice de ce nu apar aici și nave portugheze. Dacă nu uh, poate să-mi spună nimeni de aici, atunci o să cer informații de la Comisia pentru Pescuit. Uh, dragă colegă, aș fi foarte surprins uh, să văd o discriminare împotriva portughezilor și putem să verificăm foarte ușor această informație. Domnul Gheriga vrea să ne spună părerea dânsului. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu va vota în favoarea acestui raport. Cu toate acestea, amendamentele depuse de Helga Truppel sunt amendamente standard. Primul dintre aceste amendamente, în primul amendament, raportorul deviază de la uh, formularea pe care am folosit-o noi în engleză. Se folosește termenul withhold, în loc de withhold, se folosește termenul refuse. Aș dori să știu de ce apare aici această deviere de la formularea obișnuită, pentru că cuvântul refuse, a refuza, este um, puțin mai puternic Uh, și poate că raportorul are un motiv anume pentru care a folosit acest cuvânt sau în orice caz, noi vom susține aceste amendamente, dar am dorit să știm care este um, scopul acestui, folosirea acestui cuvânt. Mulțumesc. Am să dau cuvântul comisiei acum. Domnul Donatella și Severi de la Digimare. Doamna Donatella, am cer scuze, aveți cuvântul. Nu, doamna Severi are cuvântul, președintele își cere scuze. pour euh, le rapport qu'elle nous a présenté, très exhaustif. Euh, je n'ai nu am elemente de adăugat la informațiile conținute în raport, însă voi reveni la punctele ridicate, în special buna utilizare a fondurilor în cadrul acestui acord, Bună utilizare fondului de către Guinea, care figurează pe locul 173 în ceea ce privește îndeplinirea standardelor democratice. Se uh, relevă practici de corupție și situația politică este dificilă. La putere se află o juntă militară. Uh, Direcția Generală pentru Dezvoltare urmărește evoluțiile în curs în cadrul uh, foii de drum care a fost convenită ca urmare a consultărilor purtate în cadrul articolului 96 uh, al acordului de la Cotonou. Un acord uh, de pescuit nu poate rezolva problemele legate de respectarea democrației și statului de drept. Acordul acesta poate reprezenta o contribuție valabilă pentru a reinstitui principiile bunei guvernanțe în sectorul pescuitului. A fost conceput și negociat de către cele două părți pentru a asigura controlarea bunei gestiuni a condițiilor de pescuit, respectarea dispozițiilor acestui acord care nu permite pescuitul decât dacă condițiile sunt respectate. Și, încă o dată, au fost prevăzute dispoziții foarte riguroase. În ceea ce privește buna gestionarea acordului și a resurselor financiare, care sunt mai mici decât în acordul precedent, această gestiunea este asigurată din punctul nostru de vedere și ne asigurăm că dispozițiile sunt respectate. Însă au pus întrebări în ceea ce privește posibilitatea ca flota portugheză să pescuiască, posibilitatea care nu a fost inclusă în acord. Guvernul portughez este cel care nu a făcut cererea în acest sens. Actorii uh, respectiv nu și-au folosit uh, posibilitatea de a pescui în uh, cadrul vechiului acord și nu au mai înaintat o cerere în acest sens pentru acordul cel nou. Deputatul spaniol vorbea despre formularea amendamentului. Amintesc în această privință că noul regulament asupra autorităților de pescuit 1006 uh, din 2008 spune că se refuză licența atunci când datele cu privire la capturi nu au fost transmise conform regulamentului. De aceea a fost uh, redactat în felul acesta um, amendamentul și uh, trebuie remarcat uh, că Comisia se asigură că obligațiile sunt uh, respectate. Poate și să refuze să transmită cererile de pescuit atunci când nu dispune de aceste informații. Nu știu dacă am ratat întrebări, în orice caz vă stau la dispoziție dacă mai doriți alte informații. Mulțumesc! doamna raportor, după care trecem la vot. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc Comisiei pentru informații. Salut faptul că a subliniat că, sigur, nu avem nicio șansă să uh, introducem democrația în această țară prin politica noastră de pescuit, dar totuși intenția noastră trebuie să fie aceea de a face lucrurile cum trebuie, pentru că altfel devenim complici în aceste practici corupte. Și aceasta nu este, aceasta nu este intenția noastră. Dacă vrem să fim luați serios ca și Comisie pentru bugete, atunci trebuie să utilizăm instrumentele care ne stau la dispoziție pentru ca și condițiile pe care le impunem să fie luate în serios. De aceea am formulat amendamentele astfel. Ar trebui să utilizăm instrumentele pe care le avem astfel încât uh, colaboratorii, partenerii noștri să nu uh, o ia, uh, să nu devieze de la condițiile pe care le-am stabilit de comun acord. Uh, dacă vor vedea niște condiții stricte și vor vedea că nu primesc banii dacă nu respectă aceste condiții, atunci poate că își vor regândi practicile de pescuit. Mulțumesc, doamnă raportor. Je crois qu'on peut maintenant passer au vote. Euh, amendement numéro 1. Putem trece la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere? O majoritate covârșitoare în favoare se adoptă, deci. Comisia ne-a dus precizări în legătură cu folosirea cuvântului refuză care uh, înlocuiește pe retrage. doi Cine-i pentru? Împotrivă? Același vot? Împotrivă? Abțineri? La fel, o abținere. Amendamentul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni împotrivă. Cine se abține? O abținere. Foarte bine. Supun la vot avizul, astfel uh, amendat. Cine este pentru? Votul final. Mulțumesc împotrivă. Nimeni împotrivă. A abținere, pardon, o abținere. Deci unanimitate cu o abținere. Uh, o felicit pe raportoarea noastră. Ne întoarcem acum la raportul Iutei care Iuta este ubicuă din moment ce lucrează în două comisii în același timp. Îi dau cuvântul pentru punctul 12, o serie de viramente. Mulțumesc. Pornesc de la presupunerea că transferul 18 s-a votat deja. Da. Bine, atunci să trecem la transferul cu numărul 25. Este vorba de fonduri, de Fondul Social European către Fondul European de Ajustare la Globalizare. Cred că va trebui să amânăm acest transfer până la următoarea noastră reuniune, pentru că nu avem încă un aviz din partea Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Consiliul încă nu a luat o decizie asupra acestui transfer și sigur că avem, așteptăm și raportul colegului Reimer Böge. Bun, în acest caz, în dosaj preferați să așteptăm avizul Comisiei de Ocupare și așteptăm și ce ne spune uh, colegul Böge în ce privește temeiul juridic. Încă o dată trebuie, ca și în cazul uh, Fondului pentru Globalizare, trebuie să votăm temeiul juridic și creditele bugetare în 26. Bei der Mittelübertragung 26 geht es. Da. Cu privire tra la transferul 26, este vorba de cheltuieli administrative. Această comisie nu este de fapt responsabilă pentru organizarea uh, activității comisiei și nu vrem să intervenim în activitatea comisiei. Însă, dacă dorim să uh, obținem modificare, o modificare în buget, o, o modificare asupra căreia am luat o decizie și să stabilăm, stabilim niște priorități așa cum le-am adoptat în, urmă, în ultima procedură bugetară și să le vedem implementate, pentru că altfel, dacă nu sunt oameni, nu va avea cine să implementeze aceste decizii. Uh, ei bine, dacă nu reușim să ducem la bun sfârșit acest proces, atunci eu uh, am să mă supă și aș dori ca reprezentanții Comisiei să-mi dea o explicație cu privire la politica de afaceri, care pentru noi este foarte importantă. Credem că este un domeniu de politică important pentru a putea implementa competitivitatea Uniunii Europene. Avem niște obiective comune și avem nevoie de niște oameni care să pună în aplicare, să implementeze aceste politici pentru a atinge obiectivele respective. Dar uh, vor mai mult de un milion de euro din finanțare și același lucru este adevărat și pentru domeniul de politică, agricultură și dezvoltare rurale, un sfert de milion acolo. De câțiva ani ne plângem că fondurile structurale, fondul social și fondurile de dezvoltare rurală sunt uh, implementate într-o manieră foarte precară. Și avem nevoie uh, să accelerăm, trebuie să accelerăm acest proces, dar uh, dumneavoastră doriți să luați fondurile de la cheltuielile administrative. De asta nu înseamnă că lucrurile se vor desfășura și mai încet decât până acum? Știm cu toții că statele membre sunt responsabile și ele pentru uh, acest domeniu și totul se întâmplă uh, într-un ritm foarte lent, dar am dorit ca și comisia să, uh, să poată să intervină și să rezolve situația când apare o problemă. De asemenea, și politica de cercetare este în aceeași situație. Încercăm să desfășurăm o politică ambițioasă de cercetare cu un buget foarte mic. Politica noastră de cercetare are un buget relativ mare uh, comparativ cu bugetul aferent altor domenii. domenii, dar uh, până în iunie am auzit, am, am uh, aflat uh, cifrele din partea Comisiei și acestea ne arată că nu se implementează cum trebuie această politică. Și dacă Comisia vrea să ia din fondurile pentru cheltuielile administrative, adică pentru personal, pentru oamenii care lucrează la implementarea acestor politici, nu mă refer la reuniuni, mă refer la oamenii care lucrează acolo, la personal. Deci aș dori ca reprezentanții Comisiei să ne explice care este situația. Am trecut acolo o uh, foarte uh, scurtă notă, dar dacă oamenii uh, sunt uh, disponibilizați și noi ne plângem că, uite, nu se pun în aplicare politicile pe care le, uh, asupra cărora decidem, dacă nu aveți personal suficient, atunci nu se mai poate implementa nimic. Aș dori să primesc niște explicații. Doamnă raportor, ne propuneți deci să amânăm votul pentru acest uh, virament? Äh, da, dacă Comisia ne spune că nu putem să uh, discutăm și să decidem atât de repede, avem nevoie de o procedură scrisă ca să avem totul uh, negru pe alb, atunci uh, sunt de acord cu acest, această modalitate de a face lucrurile. Dar dacă aveți o explicație acum, atunci am putea să și votăm pentru transferul 26 acum. Așadar, uh, apărarea are acum cuvântul. Domnul director general. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, introducerea sa, doamna Haug a insistat asupra faptului că nu dorea să se amestece în treburile interne în gestiunea fiecarei direcții generale de la Comisie și cred că e foarte important, domnule președinte, pentru că, într-adevăr, Comisia a lansat bugetarea pe activități. Un fel de abordare de contabilitate analitică care face legătura între obiectivele direcțiilor generale și mijloacele pe care le au la dispoziție la începutul fiecărei activități bugetare trebuie să uh, facem o evaluare care trebuie să poată să fie modificată în funcție de evenimente. Doamna Haug, aș dori să vă asigur că nu uh, această evaluare nu schimbă prioritățile Comisiei. Eu am activat uh, în direcții generale nu prea chipzuite pe plan financiar, noi facem o analiză a cheltuielilor administrative. Se pare că câteodată se poate ca uh, cheltuielile pentru misiuni să nu fie uh, să nu fi fost uh, efectuate pentru că evenimentele au evoluat altfel decât cele prevăzute inițial. Deci am încercat ca împreună cu direcțiile generale vizate, fără a periclita activitățile acestor direcții generale și trebuie să mă credeți că aceste direcții generale își apără cu uh, dârzenie teritoriul, am încercat să vedem, deci fără a periclita activitatea și obiectivele acestor direcții generale, să vedem dacă nu putem economisi uh, câteva fonduri pentru a face o gestiune foarte precisă a nevoilor și pentru a le redistribui acolo unde apar evenimente, au apărut evenimente noi și care și ele solicită finanțare. Aș dori să vă asigur încă o dată, prioritățile direcțiilor generale nu sunt afectate. Ne asigurăm că fondurile puse la dispoziția Comisiei sunt bine cheltuite. E vorba de fondurile deblocate prin intermediul uh, Uh, liniilor bugetare. Acum, avem cheltuieli foarte mari. Discutăm de cheltuieli foarte mari, consecințele crizei financiare și era foarte important să putem să recrutăm experți pentru a înfăptui evaluările necesare, mai ales în ce privește problema activelor bancare. Am avut această dezbatere la Consiliu pe această temă. Mai avem și proiectul Galileo și nu voi trece în revistă celelalte elemente care figurează în documentul uh, pe care vi le-am transmis. E foarte urgent, domnule președinte, Comisia trebuie neapărat să poată să folosească aceste fonduri, acești bani. Și ar fi regretabil dacă astăzi nu am putea să uh, ne bucurăm de un vot pozitiv din partea Comisiei dumneavoastră. Mă uit la doamna Haug și aș dori să-i lansez un apel pe această cale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna raportor. Uh, mă întreb dacă aceste lămuriri uh, vă satisfac. Mulțumesc. Da, atâta timp cât vă asigurați că nu numai că prioritățile Comisiei, dar și prioritățile Parlamentului uh, sunt respectate, atunci uh, eu mă declar mulțumită. Nu sunt, uh, eu nu sunt uh, o persoană de genul care să propună amânarea doar de dragul amânării. Cred că ar trebui să acceptăm explicațiile și să votăm pentru transferul 26. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Supun, deci, la vot viramentul numărul 26. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? O abținere. Un vot împotrivă, o abținere. Foarte repede. Și Comisia Executivă se bucură de acest lucru pentru că în 2 septembrie votăm, astăzi în 2 septembrie, în condițiile în care Consiliul votează doar în 8 septembrie. E vorba de cheltuieri neobligatorii. Dacă intervine uh, un dezacord, Parlamentul va avea cuvântul final, deci am votat sub rezerva că Consiliul adoptă și el propunerea. Putem astfel trece la viramentul 28, Iuta. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba despre plăți. Nu am niciun fel de problemă cu uh, utilizarea prevăzută pentru aceste plăți. 2013, programul VAMA 2013 este foarte important. Avem nevoie de astfel de programe, precum, la fel ca și de programul Fiscalis. Însă mă întreb de unde vor veni banii și mă tem că vom submina astfel competitivitatea noastră. Știu că este vorba de plăți, însă de ce uh, fluxul de capital de risc este atât de lent. De atâtea ori am spus că comisia ar trebui să fie mai proactivă, că nu ar trebui să accepte, să se aștepte până partenerii din uh, statele membre vin cu, în completarea sumei pe care noi le punem la dispoziție. Pentru că banii, sigur că uh, uh, băncile ar putea face bani frumoși de pe urma acestei așteptări. Deci mă întreb dacă, sau poate ne puteți explica de unde vin banii. Și, ca și înainte, nu doresc să amânăm cu orice preț uh, votul nu trebuie să așteptăm ziua de mâine ca să votăm. Domnule director general, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, împreună cu serviciile vizate, am efectuat o evaluare a nevoilor noastre în ce privește creditele de plată și, având în vedere cererile care ne-au fost înaintate, am ajuns la concluzia că nivelul de credite necesar pentru sfârșitul exercițiului este de 102 milioane. Aveam credite prevăzute de 136 de milioane, deci avem 34 de milioane marjă și deci putem să uh, votăm acest, să, să acceptăm acest uh, transfer de 14 de milioane fără a periclita eventualele alte transferuri până la sfârșitul anului. Dar evaluările noastre vizează cam 100 de milioane de euro. Deci, în ce privește creditele de plată, nu punem în pericol obiectivele prevăzute. Solicitările au fost mai uh, au fost inferioare celor uh, prevăzute inițial. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule director general, doamna raportor. Da, explicația dumneavoastră mi se pare logică, însă, încă o dată, nu pe dumneavoastră personal vă întreb, însă aș dori să întreb comisia sau rog să facă eforturi suplimentare astfel încât să folosească cu adevărat banii. dar propun să aprobăm acest transfer, transferul 28. Vă mulțumesc. Comisia a auzit propunerea raportorului. Cine este pentru acest virament? Vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Împotrivă. Un vot împotrivă. Cine se abține? O abținere. Încă o dată, votăm așteptând votul uh, Consiliului care va avea loc în 8 septembrie și dacă există un dezacord, va trebui să reluăm uh, dosarul pentru că noi avem ultimul cuvânt. Uh, privind propunerea de virament 29, doamna raportor. La 29 e vorba tot de plăți. Poți se, pot, se poate învăța uh, foarte mult, chiar și peste noapte. Ieri am spus ceva în legătură cu această linie bugetară, însă am făcut o mică greșeală pentru că din cele 49 de milioane de euro, sumele nu au fost uh, cheltuite, ci angajate. Deci banii au fost angajați și în viitor Comisia ne va trimite o scrisoare rectificativă la buget pentru a uh, vărsa mai mulți bani pe această linie bugetară. Nu criticăm deci comisia așa cum am făcut ieri, o lăudăm, e vorba de plăți care nu puteau fi efectuate pentru că uh, noua comisie nu exista. Cred că trebuie să adoptăm acest, amendam, uh, acest transfer, deci. Vă mulțumesc. Raportoarea propune, deci, să nu mai criticăm Comisia și să adoptăm viramentul 29. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă? O, un vot împotrivă. Cine se abține? Nicio abținere. Bun. Viramentul 29 este adoptat și bănuiesc că încă o dată trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla la Consiliu în această zi cheie de 8 septembrie. Ajungem la proiectul de virament numărul 30, doamnă raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, trebuie să impunem punctul de vedere al Parlamentului la acest virament pentru că nu, nu avem uh, altă alternativă am uh, explicat totul și a fost trimisă în scris o invitație a Parlamentului, deci condițiile pe care le-am avut pentru această rezervă au fost îndeplinite și deci sunt pentru folosirea rezervei, deci îi rog pe colegi să voteze pentru. Mulțumesc pentru colegii. Noi e o problemă politică și nu bugetară. Parlamentul dorea ca adunarea parlamentară euromediteraneană să fie invitată la lucrările noii organizații care se numește Uniunea pentru Mediterană, care a apărut în urma uh, procesului de la Barcelona. E un, uh, un proiect politic foarte important și am, făcut, am folosit arma bugetară pentru a exercita presiune asupra uh, partenerilor. Am reușit și deci nu mai avem motive să ne opunem acestui virament. Cine este pentru viramentul numărul 30? Mulțumesc. Împotrivă. Un vot împotrivă. Cine se abține? Nicio abținere. Deci, viramentul numărul 30 se adoptă. M mai rămâne viramentul 31. Doamna raportor. Transferul 31 urmărește luarea unor fonduri din rezervă și includerea în acordul uh, de pescuit cu Guinea, despre care tocmai am vorbit. Uh, rog colegii să voteze pentru. Foarte bine. Tocmai am uh, votat în privința raportului doamnei Trupel. Cine este pentru acest virament? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Cine se abține? Nu sunt abțineri. Ba da, o abținere. Deci, am votat în unanimitate cu o abținere și o felicit pe doamna Haug. Cred că au fost uh, reținute toate aceste propuneri și și-a jucat foarte bine rolul de raportor în această dimineață. Ne rămâne un vot asupra punctului 15, posibilitatea de achiziționare de către Parlamentul European a clădirii TREV 1 și cum nu am desemnat încă un raportor pentru chestiunile legate de clădiri, președintele comisiei are cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte, continuă președintele. Aș vrea să vă prezint problema pe care am menționat-o de altfel la una dintre reuniunile noastre din luna iulie. Știți că articolul 179 din regulamentul financiar stipulează că autoritatea bugetară trebuie să analizeze toate proiectele imobiliare ale instituțiilor care au implicații financiare considerabile. Aplicăm acest articol foarte strict atunci când este vorba despre proiectele imobiliare ale celorlalte instituții și, sigur, că trebuie să fim la fel de riguroși când este vorba despre proiectele Parlamentului. După cum am arătat în luna iulie, procedura este un pic uh, deosebită pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem și este alegerea pe care trebuie să o facem în această dimineață, trebuie să știm dacă, ținând cont de natura uh, proiectului, dorim să redactăm un aviz uh, în, pentru birou sau nu. Biroul ne-a furnizat o serie de precizări. Este vorba despre achiziționarea unei clădiri care este uh, în imediata proximitate a clădirilor existente ale Parlamentului European din uh, Bruxelles. Pentru a simplifica, numim clădirea TREV 1 ar putea face obiectului unui contract de cumpărare care s-ar prezenta drept un contract de închiriere pe termen foarte lung, 90 de ani, cu posibilitatea ca peste 99 de ani um, să avem posibilitatea, dacă nu noi, succesorii noștri, să avem posibilitatea să achiziționăm bunul pentru o sumă simbolică. Prețul inițial ar fi de 31 de mii 200 uh, de mii de euro cu o primă tranșă de 16 milioane în noiembrie și o a doua tranșă înainte de 31 uh, decembrie 2010, o a doua tranșă de 15,2 milioane de euro. Dacă facem tranzacția, proprietarul actual renunță la organizarea unei licitații publice, e vorba despre un proprietar public și pentru asta merită să plătim o primă, pentru că nu mai trebuie să facem față concurenței și prima aceasta este evaluată de birou la o majorare de 30% a prețului față de prețul obișnuit uh, de pe piață. Biroul are în vedere o anumită repartizarea finanțării acestei operațiuni între mai multe linii bugetare. Eu, unul, dragi colegi, cred că această afacere este suficient de importantă pentru ca comisia noastră să se sesizeze și să își dea uh, avizul. Biroul este grăbit, și uh, mi-a spus că dispunem deja de toate informațiile. Biroul ne stă la dispoziție pentru a răspunde la întrebări orale. Cred că trebuie să fim cât mai vigilenți și mai riguroși cu, cu putință când e vorba despre proiectele imobiliare ale Parlamentului, pentru că așa suntem când vorbim despre proiectele altor instituții. Când vom examina proiectul Parlamentului, proiectul de buget al Parlamentului pentru anul 2020 cu raportorul general domnul Manca, vom vedea că Parlamentul are și alte proiecte imobiliare pentru 2010. Raportorul nostru general pentru bugetul Parlamentului va pune probabil atunci unele întrebări de principiu legate de politica imobiliară a Parlamentului European. Cred că din prudență și pentru a fi siguri că suntem pe deplin informați și că toate grupurile politice și toți deputații Comisiei pentru Bugete sunt pentru această operațiune, cred că este bine să ne sesizăm. În calitate de raportor în mod excepțional pe acest dosar și în speranța că peste câtva timp coordonatorii se vor pune de acord și vor desemna fie un raportor permanent, fie un raportor specific pentru TREV 1, propunerea pe care vă fac este să ne sesizăm în calitate de comisie pentru bugete să ne sesizăm în privința acestui dosar. Asta ar însemna că la o viitoare reuniune un raportor vă va prezenta un proiect de aviz al Comisiei pentru Bugete și până atunci vom încerca să ne completăm cât mai mult informațiile de care dispunem. Cine este pentru ca Comisia pentru Bugete să se sesizeze în privința acestui proiect? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Abțineri? Nu sunt abțineri. Am hotărât, deci, în unanimitate ca comisia noastră să se sesizeze în privința acestui proiect de achiziționare a clădirii TREV 1. Am luat această decizie și cu acest vot am încheiat sesiunea de votare. Mai avem încă trei puncte pe ordinea de zi. Punctul 13, 16, pardon, se referă tot la mobilizarea fondului de adaptare la globalizare, de data aceasta pentru Germania. Este vorba despre un schimb de opinii și nu despre un vot. Raportul este Reimer Böger și dau cuvântul foarte pe scurt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann es Mulțumesc. Voi fi foarte succint în această etapă, pentru că dezbaterea pe fond în privința aplicării fondului s-a purtat deja dimineață. Ca urmare a unei solicitări înaintate de Republica Germaniei în luna august, de aplicare a fondului de adaptare la globalizare pentru uh, cazul Nokia din Bochum, în Germania, 1337 de angajați, 5,5 milioane de euro este suma solicitată. Este important pentru că regiunea aceasta înregistrează o rată a șomajului de 10-12%. Propunerea se bazează pe date corecte. Așteptăm și avizul Comisiei pentru Ocupare și cred că trebuie să ne redactăm raportul cât mai curând, pentru ca la întâlnirea din ultima săptămână a lunii septembrie sau din prima săptămână a lunii octombrie, Comisia pentru Bugete să poată vota. Nu adaug nimic altceva în această etapă. Mulțumesc. Sunt întrebări, observații? Nu? Nu mai insistăm asupra acestui punct în această etapă și trecem imediat la punctul 17, mobilizarea acelui fond de solidaritate în urma cutremurului din Italia. Raportorul este tot Raimar. Și în această privință nu discut despre principiile pe baza cărora se mobilizează fondul de solidaritate. Am discutat deja despre elementele de bază în această dimineață. După cum știți, vorbim despre un uh, cutremur cu consecințe deosebit de grave, 300 de mm, victime umane și uh, pagube materiale importante. 400 de răniți, mii de persoane afectate de dezastru. Este clar că, având în vedere dimensiunea catastrofei, autoritățile italiene au uh, făcut uh, solicitarea de a beneficia de un sprijin de circa 10 miliarde de euro. Comisia a făcut o propunere pe 28 august și vorbim despre o sumă totală de 493 de milioane conform regulilor care stau la baza mobilizării Fondului de Solidaritate. Raportorul pentru buget ar trebui poate să spună câte ceva despre sursa acestor bani, pentru că este vorba despre o combinație a mai multor linii bugetare și trebuie să ne asigurăm, având în vedere aceste diferite surse, trebuie să ne asigurăm că nu sunt afectate alte priorități ale Parlamentului. Aș vrea deci să aud uh, observațiile dumneavoastră. Dacă Iuta ne dă undă verde, ar trebui să continuăm procedura cât mai rapid posibil. Iuta Haug. Recunosc că încă nu am analizat toate aspectele problemei, pot să vorbesc numai despre aspectul mediu. Le-am pus întrebări persoanelor responsabile din comisie și i-am întrebat dacă toate acestea pun probleme pentru implementarea live. Mi s-a spus că nu, pentru că altfel nu ar fi aprobat această cerere. Cred, deci, că nu ar trebui să fie probleme, însă trebuie să mă uit și la celelalte programe afectate. Nu am avut timp să o fac până acum, pentru că sunt uh, și membra Comisiei pentru Mediu și trebuie să obținem uh, adoptarea avizului și acolo, cât mai repede posibil. Mulțumesc, domnul Surian. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, vrea să fac o observație. Dacă ne gândim la cum a fost fondurile de solidaritate în trecut, constatăm că întotdeauna am uh, pus problema a cât de rapidă este intervenția Uniunii Europene. În cazul incendiilor de păduri, am reacționat uh, după un an și jumătate și explicația a fost că uh, inițial s-a crezut că de reîmpăturile nu pot fi susținute. Cred că atunci când Uniunea Europeană poate acționa rapid, în, atunci când sunt pagube materiale și uh, decese, cred că atunci când Uniunea Europeană poate reacționa rapid, trebuie să o facă când nu poate acționa rapid, însă trebuie să acționeze mai degrabă în domenii în care nu e nevoie de o acțiune rapidă, cum este reîmpădurirea. Cred că ar fi bine să adaptăm sistemele financiare la realitate și să alocăm banii acolo unde ei sunt cel mai eficient folosiți. Participarea noastră depinde de astfel de considerații. Gândiți-vă la vot, la participarea la alegerile europene. Dacă participarea este atât de scăzută, este pentru că cetățenii nu au încredere în implicarea Europei. Și poate tocmai pentru că răspunsul nostru este uneori prea lent. Mulțumesc. E adevărat că se face simțită nevoia unei reacții rapide prin fondul de solidaritate și prin alte fonduri. Asta înseamnă că autoritățile politice trebuie să ia decizii rapide, după care se pune problema capacității de gestiune și capacității de a asigura cheltuirea rapidă a fondurilor. La Susurian a dat deja exemple în acest sens. A existat și proiectul acelei facilități alimentare. Comisia Europeană a propus anul trecut să se facă ceva pentru a fi ajutați țăranii din țări foarte sărace, din Africa mai ales, care au afectat de creșterea prețului petrolului, de creșterea prețului uh, îngrășămintelor și semințelor. E, riscau să nu poată pregăti recolta anului următor. Și din păcate a durat peste șase luni până am ajuns la un acord politic între Consiliu, Comisie și Parlament. După care, sigur că au uh, existat termenele de Uh, aplicare și de derulare a operațiunilor, ceea ce a făcut ca țăranii să nu primească ajutoarele la timp. Și e clar că e o problemă de fond cu care ne confruntăm și trebuie să reflectăm la ea atunci când pregătim bugetul pentru anul 2010 și atunci când discutăm despre revizuirea bugetară, uh, așa cum vom face probabil anul viitor. Reimer? Sunt întru totul de acord. Am uh, cerut asta în mod repetat. De multe ori totul se amână atât de mult încât Uh, durează până la 18 luni pentru a lua o decizie. Președintele are dreptate. Mă gândesc doar la punctele discutate astăzi. Furtuna Claus și cu tremurul. Acestea au avut loc relativ de curând, dacă uh, comparăm aceste evenimente cu reacția noastră Uh, în trecut. Aprilie 2009 uh, și deja venim cu o propunere. Sigur că am putea fi și mai rapizi. Cred că ori de câte ori vorbim despre fondul de solidaritate, fondul de adaptare la globalizare, trebuie să luăm decizii mai rapid. Însă, ceea ce regret eu este faptul că Comisia și statele membre nu și-au făcut bine datoria. De exemplu, în ceea ce privește agricultura și introducerea plăților directe înainte de sfârșitul anului. De asemenea, în ceea ce privește um, garanțiile că există cash flow în uh, ferme, în sectorul laptelui, de exemplu. Nu am reușit să fim suficient de flexibili și banii nu vor fi uh, deblocați până pe 1 decembrie. Am vorbit cu deputați din Comisia pentru Agricultură și i-am întrebat dacă nu am putea găsi alte soluții. Pentru că asta nu înțelege lumea din afară. opinia publică vrea să dăm dovadă de flexibilitate și să acționăm cu adevărat. Nu doar să promitem. Nu doar în cazul catastrofelor naturale, ci și în alte situații. Atunci când promitem bani, trebuie să acționăm mai rapid. Îmi pare rău, dar voiam să spun toate astea pentru că nu am apucat să le spun ieri când am discutat cu comisia. Mulțumesc. Doamna Matera. Grazie Presidente, colgo l'occasione per salutarla. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă salut și să îmi salut și colegii. Iau cuvântul pentru că discutăm despre un subiect care mă interesează îndeaproape. Sunt uh, nouă parlamentară am fost aleasă în circumscripția din sudul Italiei, cu, care include regiunea Abruzzo, regiune care s-a confundat cu acel cutremur de pământ devastator, așa cum ați putut vedea în mass media. Am fost la fața locului, am văzut pagubele produse Personal, m-am deplasat la fața locului în luna august și iată că astăzi discutăm pentru prima dată propunerea pregătită de Comisia Europeană cu privire la modificarea ce trebuie adusă bugetului pe anul 2009 pentru a permite această finanțare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. De pe acum trebuie spus că Comisia Europeană a acceptat să furnizeze această finanțare cerută de Italia la nivelul solicitat de guvernul italian. S-a recunoscut gravitatea pagubelor suferite. Acest cutremur a fost uh, considerat o catastrofă naturală. A venit uh, rândul Parlamentului European, care reprezintă interesele cetățenilor, a venit rândul ca Parlamentul să-și arate solidaritatea cu cei afectați prin mobilizarea acestui instrument al Uniunii Europene. Închei vorbind și eu despre capacitatea de reacție. În mod normal, e nevoie de circa 18 luni pentru ca acest fond să fie utilizat. Până acum, discuțiile între guvernul italian și Comisia au fost destul de rapide și cred că dacă acționăm și noi rapid, am putea să furnizăm finanțarea înainte de sfârșitul acestui an. Lansez un apel uh, la solidaritate către țările Uniunii Europene. Solidaritatea asta la baza Uniunii Europene și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine, mulțumesc foarte mult, stimată colegă. Punctul 16. Fondul de adaptare la globalizare și punctul 17 vor face obiectul unui vot în Comisia pentru Bugete în 5, 6 și 8 octombrie ceea ce ar trebui să ne permită, așa cum a dorit și doamna Matera și domnul Băgă, să facem totul pentru ca fondurile să fie disponibile înainte de sfârșitul anului pentru cei care au nevoie de ele. Vă mulțumesc. Mai rămâne un punct pe ordinea de zi. Punctul 18 a fost votat. Este viramentul. Pardon, Punctul 18 este prezentarea proiectului de buget suplimentar numărul 9. Wir jetzt gerade drüber geredet. Es ist wie immer. Ähm, äh, Tocmai despre asta am vorbit. Ca de obicei, este un buget rectificativ, iar scopul acestuia este de a permite, de a asigura implementarea obiectivelor noastre cu furnizarea necesară. Deci este vorba de niște cifre. Așadar, eu am să mă uit la aceste cifre, să văd de unde trebuie să vină banii. Am câteva informații, dar între acum și octombrie pot să mă uit la toate detaliile, astfel încât în octombrie să vă pot explica tuturor de unde anume vin aceste fonduri. Bine, comisia a spus de unde vin acești bani, dar eu vreau să spun că noi trebuie să ne asigurăm că în momentul în care sunt alocați acești bani, uh, nu prejudiciază uh, locul de unde provin, domeniul din care provin. Mulțumesc. Reimerberg are cuvântul. Domnul președinte, vreau doar să subliniez că datele de vot pentru punctele 17 și 18 uh, sunt, e vorba de două date diferite și cred că ar trebui să votăm în aceeași uh, zi. Dacă ne uităm la 18 este 28 septembrie și la 17 este vorba de o dată din luna octombrie. Oct 1 octombrie, 2 octombrie apare în documente. Eu cred că ar trebui să votăm la sfârșitul lunii septembrie, astfel încât uh, să avem uh, o săptămână avans. Da, mulțumesc. Cred că e o idee bună. Da, bien entendu. Bien, merci beaucoup, chers collègues. Mulțumesc, stimați colegi. Trebuie să vă mai transmit o serie de informații. Insist, e vorba de punctul 20 de pe ordinea de zi, asupra reuniunilor care ne așteaptă și care sunt foarte importante. La lista de la punctul 20 trebuie să mai adăugăm cu un semn de întrebare o reuniune în ziua de 15 septembrie, marți după masa la Strasburg, pentru examinarea proiectului de buget al Parlamentului European pentru anul 2010, în urma dezbaterii de ieri și în urma prezentării vicepreședintului Pitela și a domnului secretar general Klaus Vele, care ne-au informat că, în mod normal, biroul ar trebui să se pronunțe în 8 septembrie sau în 7 septembrie și, astfel, putem să organizăm reuniunea pe acest subiect în 15 septembrie. Și vă rog și sunteți obligați să participați la această uh, reuniune sancțiunea cea mai gravă pe care o voi aplica va fi lipsirea de cafea. Astăzi a sosit cafeaua puțin cu întârziere. Dacă lipsiți însă, vă voi priva de cafea. Trebuie să participați la reuniunile din 28, 29 și 30 septembrie, luni, marți, miercuri, când vom discuta și vom vota toate amendamentele pentru proiectul de buget 2010. Pe de altă parte, aș dori să vă transmit rapid concluziile reuniunii coordonatorilor care v-a avut loc aseară. Am convenit asupra redactării proiectului unui proiect de scrisoare vizând evaluarea comisarului desemnat domnul Șemeta, pe care o vom transmite președintelui Parlamentului European după uh, audierea de ieri și vă propun să, sau propunem o autorizare pozitivă pentru a permite domnului Șemeta să uh, îndeplinească funcția de comisar pentru bugete până la sfârșitul mandatului acestei comisii. Vă reamintesc că în urma acestei scrisori, care va fi însoțită de scrisori echivalente din partea celorlalte două comisii parlamentare care i-au uh, i-au uh, audiat pe ceilalți doi uh, comisari desemnați. Vom avea un proiect de rezoluție semnat de către grupurile politice care va interveni în plenară în ziua de 16 septembrie. Și astfel vom, îl vom informa pe președintele Comisiei Europene în legătură cu decizia noastră. Am solicitat coordonatorilor să se pună de acord cât mai repede cu putință în ce privește împărțirea rapoartelor care țin de competența comisiei noastre, nu numai rapoartele mari, între ghilimele, deci bugetul, bugetul general, bugetul pentru celelalte instituții, ci și referitor la celelalte rapoarte, rapoartele obișnuite, care a, în trecut au dus la numirea unor raportori permanenți, sau pentru rapoartele pentru aviz și anumite rapoarte legislative care, pe lângă rapoartele bu- pentru buget, țin de competența comisiei noastre. Aș dori să precizez că, în ce privește raportorii permanenți, am, i-am uh, rugat pe coordonator să vină cu propuneri pornind de la lista raportorilor permanenți existentă, 12, vorba de 12 raportori permanenți, uh, propuneri pentru eliminare sau pentru a uh, îmbogăți această listă, majoritatea coordonatorilor fiind pentru o reducere a numărului de coordonatori, de raportori, pentru că cu cât avem mai mulți raportori permanenți, cu atât mai puțin îi încurajăm pe deputații comisiei noastre să se implice în activitățile comisiei. În același timp, însă, în anumite domenii specifice e nevoie de o anumită continuitate. Suntem obligați să îi desemnăm pe aceiași specialiști care urmăresc uh, aceste subiecte importante pentru noi. Deci, înainte de 9 septembrie, miercuri, i-am rugat pe coordonator să vină cu propuneri și pornind de la aceste propuneri vom redacta lista coordonatorilor permanenți urmărind, urmând apoi să împărțim rapoartele. În ce privește repartizarea rapoartelor, coordonatorii au ales formula repartizării în funcție repartizării, deci proporționale. Se acordă puncte fiecărui tip de raport și împărțim uh, punctele conform legii sistemului DONT pe care îl agream atât de mult. Deci, coordonatorii astăzi vor primi uh, graficul cu aplicarea sistemului DONT la comisia noastră, Comisia de Bugete, care are 80 de membri, cerându-i să, cerându-le să împartă, deci, uh, rapoartele. Tot ieri am decis să îl numim în funcția de reprezentant al comisiei noastre la uh, panelul insti- instituțional uh, Galileo, Galileo, știți că programul Galileo e o rețea de 30 de sateliți finanțat în totalitate din bugetul european. Această finanțare a fost decisă de către Parlamentul European la propunerea uh, Comisiei de Buget în urmă cu trei ani. Acest uh, proiect este gestionat de mai multe organisme un fel de consiliu de uh, supraveghere în care uh, activează trei deputați europeni, doi din partea Comisiei ITRE și al treilea din partea Comisiei uh, Bugete. Și la propunerea socialiștilor, doamna Herzog, care nu se află în sală, va fi reprezentanta noastră în, la această instanță. Pe de altă parte, am amintit coordonatorilor că fiecare comisie, inclusiv Comisia de Bugete, poate să invite personalități, experți, um, în cadrul procedurilor uh, numite audieri, hearing, pentru îmbunătățirea cunoștințelor pe anumite teme la Uh, ședința de astăzi am avut o astfel de mini-audiere. Am, uh, avem o cotă de audieri pe care nu am epuizat-o, la fel ca și pentru vizitele delegațiilor pe care le putem trimite pe teren în funcție de prioritățile noastre, dacă considerăm că ar fi util spre informarea membrilor comisiei noastre ca o delegație să se deplaseze pentru a constata felul în care creditele sunt uh, cheltuite sau pentru a evalua uh, gravitatea unei probleme și așa mai departe. Nu am uh, epuizat cota în timpul primului semestru, deci în calitate de membri ai Comisiei de Bugete, dorim să facem o economie cât mai drastică a banilor contribuabilului, nu călătorim doar de dragul călătoriei, însă, dacă e nevoie, vă, informăm că, vă informați că putem să o facem. În fine, am uh, decis alcătuirea delegațiilor pentru reuniile exterioare comisiei noastre, dar la care comisia de bugete e reprezentată, reuniunile a coordonatorilor pe marginea politicii externe cu Consiliul și cu Comisia AFET, dialogurile tripartite și uh, concilierile, că e vorba de concili concilierile cu Consiliul sau cu biroul, mai ales în ce privește bugetul Parlamentului. Am adoptat calendarul reuniunilor 2010 și pentru noi deputați e foarte interesant să știe că pot să își uh, programeze în uh, activitatea lor 2010 uh, acum până la sfârșitul anului. Și din trei, cele 365 de zile din 2010 ne-am asigurat că rămân câteva zile uh, pe care deputații le pot folosi pentru a merge în vacanță sau pentru a avea activități mai puțin um, austere. M-am referit și la dialogul tripartit în legătură cu Europorul. Iuta ne-a informat înainte. Mai dorește cineva să ia cuvântul la diverse? Helga. Mulțumesc mai am o întrebare. În urmă cu câteva săptămâni ne-a fost trimis un uh, document uh, conform căruia în săptămâna turcoasă ar putea să aibă loc o reuniune a uh, biroului sau al Comisiei de Bugete la Stockholm. E valabil sau nu? Ce se întâmplă? Nu Comisia de Bugete și nici biroul se întrunesc, ci o delegație a Comisiei de Bugete, care este invitată de către președinția suedeză la Stockholm 24 și 25 și care l-a invitat pe președintele Comisiei de Bugete și cei doi, pe cei doi raportori generali. Și conform tradiției, în aceste situații, când mergem într-un stat membru, invităm și membrii uh, Comisiei de Bugete care fac parte, care reprezintă acest stat membru. Deci domnul Fern este invitat. Bineînțeles, vă vom informa în legătură cu schimburile de vederi pe care le vom avea cu președinția suedeză. Domnul Portaș a cerut și el cuvântul la diverse. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. În primul rând, Aș dori să știu mai mult în legătură cu această ședință din 15 septembrie pe marginea bugetului Parlamentului European. Va avea consecințe asupra termenului de depunere a amendamentelor. Menținem acest termen? Ce se întâmplă? Termenul limită de depunere a amendamentelor este 9 septembrie, dacă nu mă înșel. Iată prima întrebare și a doua întrebare. Comisia noastră are aproape 90 de deputați. Și cred că mai bine de jumătate sau cam jumătate din membrii sunt noi. Și de la începutul sfârșitului mandatului precedent, m-am întrebat dacă e vreun training prevăzut uh, pentru noi membri în ce privește procedurile bugetare. Pentru că ar fi foarte util ca în trei sau patru ședințe să ai beneficieze de o astfel de pregătire, pentru că majoritatea dintre noi cunoaștem bine modul în care funcționează bugetele naționale, însă, în ce privește Portugalia cel puțin, uh, uh, sistemul bugetar nu are nimic de a face cu modul în care bugetul european funcționează. Și nu cred că Portugalia e foarte diferită din acest punct de vedere de celelalte state membre. Avem uh, uh, cheltuieli operaționale și cheltuieli de capital. Nu știu dacă veți, v-ați gândit la un fel de pregătire foarte utilă, din punctul meu de vedere. Mulțumesc, stimate coleg. Uh, referitor la prima întrebare, nu se schimbă termenul de depunere a amendamentelor. Am propus data de 15 septembrie o dată compatibilă cu termenul de 16 septembrie pentru depunerea amendamentelor de către grupuri. Nu e chiar situația ideală, dar e singura soluție pe care o avem la dispoziție. În ce privește a doua uh, solicitare, aveți perfectă dreptate. Poate că toate grupurile nu sunt în aceeași situație. Poate că sunt grupuri care au luat inițiativa de a îi pregăti uh, pe noi deputați, pentru alte grupuri era mai greu. O să încerc să mă informez, să văd ce putem face, împărtășesc uh, îngrijorarea dumneavoastră ca și Reimer. Uh, am fost ales pentru prima dată în 1989 și am ales Comisia de Bugete. Am avut nevoie de mai bine de șase luni înainte de a putea înainta un amendament. Acestea fiind spuse, sunteți mai, uh, mai, mai isteți decât mine și va fi mai ușor pentru dumneavoastră, sunt convins. Însă, problema cu care ne confruntăm este că vom fi debordați. Veți vedea și dumneavoastră. Participarea la votul bugetului, la procedura bugetară, este cea mai bună pregătire, vă asigur. Învățați din mers. Însă ne vom asigura că veți primi cât mai multe informații cu putință înainte de acest uh, termen de voturi. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Mulțumesc tuturor deputaților, participațiilor, asistenților, interpreților.